Okay, everybody, if you could take your... Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc ca să putem începe. Thank you, thank you very much. Mulțumesc. Știu că nu e prea plăcut să ne aflăm în această sală, însă un uh, grup de școlari au avut nevoie de sala noastră. Ei nu au voie să intre în hemiciclu, noi avem voie, de aceea ne și aflăm aici. După cum ați uh, observat, în această sală nu e voie cu băuturi, deși văd că unii dintre dumneavoastră au strecurat câte ceva. E cafea afară, chiar la intrare, dar dacă intrați cu ea în sală, ușierii uh, vor veni să vă certe. O să încerc uh, să fac o pauză la un moment dat ca persoanele care participă la toată reuniunea să aibă și ele timp să iasă la o cafea. Suntem acum la punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi. E vorba de examinarea amendamentelor la uh, MIFID și EMIR și am să-i dau cuvântul lui Marcus Ferber, raportorul. Frau Vorsitzende, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ar trebui să le spunem uh, elevilor să petreacă în hemiciclu, pentru că noi să ne putem uh, desfășura activitatea în sala obișnuită. Dar nu contează. În orice caz, uh, mă bucur că avem suficient timp la dispoziție pentru a discuta despre acest dosar deosebit de important. MIFID și EMIR sunt pietrele unghiulare ale perioadei legislative actuale. Ele reprezintă primul pas în direcția unei reglementări a financiare solide. Vreau să vă amintesc că la Pittsburgh, la, în reuniunea G20, s-a stabilit că statele um, la nivel mondial vor accepta o reglementare a sistemelor financiare astfel încât sistemele financiare să fie solide și instrumentele de asemenea financiare să fie reglementate. Ei bine, acea fereastră a oportunității de la Pittsburgh se pare că s-a închis între timp. Acum uh, ne aflăm mai degrabă sub uh, impresia celor discutate în uh, Mexic, însă noi, Uniunea Europeană, dorim să fim în continuare lideri în ceea ce privește reglementarea piețelor financiare. Ei, dar trebuie să fim atenți pentru că dacă regulile stabilite de noi sunt prea uh, severe, am putea duce la slăbirea propriilor noastre piețe financiare, financiare și la întărirea piețelor financiare care sunt nereglementate. Înainte de toate, dați-mi voie să vă spun că sunt uimit de naivitatea, pe de o parte, și de optimismul Uh, pe de altă parte, a anumitor uh, grupuri de interese care cu informații false și uh, atitudini false încearcă să influențeze deciziile. Și nu mă refer aici la bănci neapărat, chiar dacă băncile au și ele un lobby puternic. Ei bine, aceste grupuri de interese spun lucruri inacceptabile și au acțiuni inacceptabile, dar mă, voi reveni la acest subiect. Voi reveni la acest uh, subiect pentru că sunt dispus să particip la orice fel de discuție, ca și colegii mei. Însă dacă la Strasburg suntem uh, pur și simplu puși în fața unor uh, camere de filmat și a unor reporteri care pun întrebări ce n-au nimic de a face cu realitatea și dacă suntem pur și simplu bombardați cu e mail care conțin idei absolut greșite, atunci putem spune clar că am ajuns într-un uh, punct în care uh, consider că e potrivit să fim mai mai severi, mai puțin concilianți decât am fost până în momentul de față. Pentru că uh, e clar că atitudinea laxă nu duce la nimic. Dar cam atât, să trecem acum la MIFID și la EMIR. Voi începe în ordine mai întâi de toate, derogări de la domeniul de aplicare. De la bun început am spus că ne simțim obligați vis-a-vis -vis de obiectivul stabilit la Pittsburgh, la reuniunea G20. Deci fără piețe nereglementate și fără instrumente nereglementate. Dacă merg aici la bursa din Bruxelles, trec pe lângă două locuri de tranzacționare pe care le cunosc eu și care nu sunt uh, reglementate. Una dintre ace- unul dintre aceste locuri uh, de, de tranzacționare este o mare bancă ce trebuie să facă obiectul MIFID și pe, de- pe partea cealaltă a drumului uh, Uh, este o companie energetică care are o platformă de tranzacționare. Ei bine, aceste două locuri de tranzacționare sunt nereglementate în momentul de, de, de față. De ce? Dați-mi voie să vă spun că uh, Parlamentul European nu își poate asuma responsabilitatea de a lăsa o, un vacuum legislativ, de a permite un fel de uh, de portiță de scăpare care să le acorde uh, locurilor de tranzacționare posibilitatea de a rămâne în afara legii în, continu- în continuare. Trebuie să fim foarte conștienți de ceea ce facem. Nu fiecare companie are o platformă de tranzacționare care trebuie să, care încearcă să, să nu facă obiectul reglementărilor, dar există multe astfel de companii și tocmai de aceea derogările trebuie să fie minime. Dacă ați citit raportul meu, veți vedea că există totuși derogări, dar derogări uh, cât se poate de limitate. În orice caz, reglementările noastre trebuie să se concentreze pe uh, reglementarea, pe stabilirea unor reguli cât se poate declare. Cei care pledează pentru derogări uh, extinse trebuie să fie conștienți de faptul că această, aceste propunere ale lor oferă uși imense de, de scăpare pentru companiile care încearcă să eludeze regulile. Ei bine, eu voi încerca să discut uh, anumite amendamente cu colegii, astfel încât acest vacuum legislativ, aceste portițe de scăpare să fie cât mai mici cu putință. Asta în primul rând. În al doilea rând, structurile pieței. Cred că aceasta este, acesta este ex, aspectul uh, esențial pe care uh, l-am tot discutat și în ceea ce privește reglementarea, regulamentul cu privire la utilizările abusive ale uh, Uh, informațiilor privilegiate. Comisia propune includerea unui nou tip de categorie, și anume sistemele organizate de tranzacționare, OTF. Există amendamente care propun ca această structură să fie pur și simplu interzisă sau alte amendamente care propun ca doar anumite instrumente să facă obiectul OTF-urilor. Doamnelor și domnilor, aici nu putem să facem compromisuri de genul haideți să permitem puțin OTF, haideți să nu permitem OTV, OTF. În orice caz, uh, ideea să punem felul următor. Fie susțineți această categorie, fie nu o susțineți. Vom discuta în continuare, în următoarele zile, această temă. Uh, și vom încerca să ajungem la un uh, consens. Eu personal consider că aceste sisteme organizate de tranzacționare sunt potrivite, însă doar în anumite, în, în ceea ce privește, ele ar trebui să facă Uh, să se refere doar la anumite instrumente, precum instrumentele care nu sunt de capitale, capitaluri uh, proprii. Sper din tot sufletul că vom ajunge la un consens, pentru că atâta timp cât uh, acest aspect nu este clarificat, atunci e clar că nu, vom, nu putem să negociem un pachet pe ansamblu. Un alt subiect foarte sensibil este protecția deponenților și a investitorilor. Însă calea propusă de către comisie este una foarte facilă. Ce spune comisia? Există consilieri independenți cu anumite um, caracteristici și alți consultați. Atât spune comisia. Dar această cale nu rezolvă problema. Problema este următoarea. Investitorul primește, el oare pro, produsul potrivit pentru el și acum mă refer nu la investitorii profesioniști care, bineînțeles, că au la dispoziție și alte tipuri de structuri de piață. Mă refer la protecția oferită uh, micilor investitori uh, neprofesioniști, neinstituționali. Sau... Iar în acest uh, context, Parlamentul European nu poate sprijini o structură pe care o știe drept falsă. această cale propusă de către comisie nu, nu uh, rezolvă problema. De asemenea, uh, comisia, calea comisiei nu propune niciun, uh, propunerea comisiei nu conține niciun fel de prevedere conform căreia infa, informațiile uh, false sunt interzise. Cei care susțin altceva mint. Dar există, pe de altă parte, state membre care au introdus de curând astfel de interdicții. Interdicții uh, foarte solide. Trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Există, pe de altă parte, uh, state membre în care uh, aceste interdicții nu există. Există state membre în care uh, există cultura consultantului uh, independent și există state membre în care această cultură uh, a consultantului uh, independent nu există. Dar în acest problem, în acest context, nu avem decât o soluție și anume aceea de a ține cont de ceea ce se întâmplă în fiecare stat membru în parte și de a respecta, practic, principiul subsidiarității. Faptul că avem nevoie de mai multă transparență pe piață e clar. E clar că toate informațiile trebuie să fie publice. Lucrul acesta este clar. Uh, lucrul acesta este uh, bine integrat în amendamentele mele și nu doar în, în în uh, amendamentele mele. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamentele solide pe care le-au uh, introdus și care ne vor ajuta să ajungem la o soluție, din punctul meu de vedere, bună, care să ține cont pe de o parte de faptul că bogăția Europei rezidă în diversitatea sa și pe de altă parte ține seama de faptul că investitorul, în special cel privat, are nevoie de o protecție specială. În al doilea rând, se pune întrebarea cum poate accesa investitorul uh, aceste, acest tip de protecție. Uh, este vorba despre tema transcrierilor uh, apelurilor tele, telefonice. Din punctul meu de vedere, această obligativitate trebuie să existe la nivel european. Dar la micul investitor care sună la bancă și spune că are câțiva bani la dispoziție după ce și-a achitat uh, facturile lunare, uh, consider că uh, transcrierile acestea sunt importante, indiferent de, de, import, de magnitudinea discuției. Dar, bine, poate că e mult, mult prea departe, Poate această propunere a mea personală merge mult prea uh, departe și poate ar trebui să ne rezumăm pur și simplu la uh, uh, investitorii profesionali. Dar vom mai discuta des- despre asta. Urmează mai apoi tranzacțiile de mare frecvență. Ei bine, Și în cazul pachetului fără computer a existat uh, posibilitatea de abuzare a pieței. E drept. Dar au apărut noi uh, provocări datorită um, introducerii noilor metode de, sau noilor tehnologii. Ce se întâmplă, de fapt, cu diferite software-uri, cu diferite algoritme? Se poate evalua rapid ce se întâmplă în momentul re- respectiv și uh, se poate calcula care este profitul pe care cineva îl poate avea în urma uh, cumpărării unui instrument. Putem spune că în momentul de față există mari uh, cantități de lichiditate la bursă pentru că există noi actori care s-au Uh, implicat la bursă. Dar aceste burse, dar aceste platforme uh, nu au fost uh, constituite pentru a permite oamenilor să câștige repede niște bani. Aceste burse au fost create pentru a crea, pentru a pune față în față oferta și cererea pentru a stabili prețurile corecte, reale și uh, iată, tocmai aceste informații le-am uitat noi. Trebuie să ne concentrăm asupra obiectivelor pe care platformele le au. Și tocmai de aceea, în ceea ce privește tranzacționarea de mare frecvență și cea algoritmică, eu consider că avem nevoie de reguli cât se poate de servere. Nu trebuie să le interzicem, dar avem nevoie de reguli clare. 5 milisecunde este um, durata fiecărui uh, ordin sau durata media a ordinelor care sunt, uh, sunt tranzacționate. Deci, putem uh, presupune că multe ordine au fost doar plasate pentru a manipula, practic, formarea prețului, stabilirea uh, prețurilor. Mă refer aici la ordinele de vânzare și cele uh, de cumpărare. Am tot discutat despre acele naked sales și uh, cred că, într-un final, în, prin intermediul MIFID, ar trebui să rezolvăm această problemă. Deci, noi cerem ca aceste ordine să aibă o durată mai mare de tranzacționare mai mare de 5 milisecunde. Asta în primul rând. În al doilea rând, dacă o persoană uh, plasează ordine pe piață pe care nu le folosește de fapt, acea persoană uh, ar trebui să fie obligată să achite anumite taxe pentru că nu creează niciun fel de mm, plus valoare prin intermediul ordinelor sale. Deci eu cred că asta este o regulă cât se poate de clară și de raționale. Cei care folosesc infrastructura ar trebui să achite costurile de folosire a infrastructurii și să fie pedepsiți pentru faptul că vânzările lor nu sunt uh, Um, pline de substanță. Asta era în al doilea rând. În al treilea rând, eu consider că trebuie să stabilim clar până la ce zecimală uh, sunt într-adevăr uh, tranzacționate uh, uh, instrumentele. Pentru că până în momentul de față sau în momentul de față se uh, calculează până la 10 uh, zecimale fiecare ordin în parte, fiecare instrument uh, în parte. Eu cred că ar trebui să stabilim o limită. Ei bine, uh, acum că am ajuns spre final, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care m-au sprijinit în uh, demersul meu de crearea unor reguli cu privire la tranzacționarea de mar- mare frecvență care să permită, într-adevăr, folosirea tuturor sistemelor tehnologice, dar uh, reducerea, care să ducă, de asemenea, la reducerea abuzurilor. Deci vreau să vă mulțumesc tuturor. În ceea ce privește partenerii uh, uh, din state terțe și reglementarea activităților societăților de investiții din uh, state terțe. Am tot avut uh, uh, regulamente care să reglementeze activitățile terților. În cazul MIFID trebuie să înțelegem care este obiectivul acestui regulament. Prin MIFID nu vom putea interzice o investiție făcută de un cetățean european în Hong Kong, spre exemplu. Nu vom putea cere ca bursa din Hong Kong să respecte regulile MIFID, pe de altă parte. Chiar prin niciun fel de act legislativ nu putem să facem lucrul acesta. De asemenea, nu putem uh, uh, opri un cetățean din Hong Kong să investească la Londra, Paris sau mai știu eu unde. În cazul acesta s-ar aplica Uh, regulamentul MIFID. Uh, MIFID nu poate decât reglementa modul în care un cetățean european are acces la piețele din Uniunea Europeană. Și tocmai de aceea consider că principiul echivalenței, așa cum este el prevăzut în uh, um, propunerea comisiei și dați-mi voie să vă spun că în acest context nu știu cum ar putea funcționa reciprocitatea. Ce ar însemna lucrurile acesta? Că regulile ce funcționează în uh, Uniunea Europeană, printr-o recunoaștere reciprocă, ar putea fi aplicate și în state terțe, dar eu cred că lucrul acesta uh, merge mult prea departe. Avem o serie de amendamente aici care merg în toate direcțiile, dar dați-mi voie să vă spun că, din punctul meu de vedere, dacă ne dorim să avem investiții din state terțe, atunci nu ar trebui să uh, ținem cu dinții de principiul uh, reciprocității, ci să permitem ong ului să-și facă treaba. Și uh, dacă ne dorim ca investitorii străini să investească în continuare în Europa, trebuie să acceptăm calea propusă de către Comisie. Încă o temă foarte sensibilă este aceea a obiectivelor uh, uh, pe care le avem în ceea ce privește instrumentele pe mărfuri. Ei bine, în momentul de față nu ne putem ascunde în, în spatele ideii că noi avem reguli aici în Uniunea Europeană și nu, aceste reguli ale noastre nu vor permite niciodată uh, specularea pe alimente. Uh, nu putem să spunem lucrul acesta, oricât de servere ar fi regulile noastre, cu siguranță speculația va exista. Și tocmai de aceea eu propun uh, un anumit tip de regim pe care l-ați putut uh, constata în documentele mele și de asemenea uh, am propus și un sistem de uh, un sistem de uh, control în amendamentele mele, pe care unii dintre dumneavoastră nu le-au citit, am propus să facem o distinție între participanții la piață care au un interes fizic într-un produs și cei care nu au un astfel de interes. Iar această a doua categorie ar trebui să fie obligat obligată să respecte un regim uh, de uh, limite de poziție. Lucrul acesta este cât se poate de funcțional și poate funcționa. Eu spun doar că cei care nu au interese fizice în anumite produse, atunci uh, trebuie să respecte anumite limite, pentru că e clar că intențiile lor sunt de natură speculativă. În plus, am spus că cei care au un interes, cei care nu fac obiectul nici unui fel de regim de control uh, ar trebui să fie supuși să facă obiectul unui astfel de regim de control pe viitor. Eu fac o distinție clară între cei care au interes fizic și cei care nu au niciun fel de interes fizic într-un produs. Și acum eu propun să includem un sistem de impozitare, uh, un regim uh, de control Uh, și uh, pentru persoanele care au uh, un asemenea interes. Acest regim trebuie să fie in- inclus și pentru sau presupus pentru acele instrumente OTC pentru că aceste OTC-uri de obicei sunt uh, tranzacționate ca OTC-uri într-o primă fază și mai apoi sunt uh, tranzacționate ca instrumente de burse. E important să includem un astfel de sistem de control pentru a minimiza pur și simplu uh, diferitele uh, riscuri. De asemenea, trebuie să ținem cont că uh, interesul uh, nostru este unul clar și anume uh, regulile europene trebuie să, să fie aplicate, dar să fie, bineînțeles, făcute în așa fel încât astfel de instrumente să fie mai mult tranzacționate în, în Europa. Pentru că acum bursa din Chicago uh, concentrează 97% din uh, din uh, tranzacțiile de acest fel. Nu dorim ca această, acest procent să crească pe viitor. Mai apoi, consolidarea datelor. În ceea ce privește instrumentele de capital, avem cam toate instrumentele pe care le de care avem nevoie. Vă rog, spuneți-le să tacă. Almost 1 billion people in the world are facing hunger.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 This is such a good way to inspire Un uh, bun mod de a inspira milă, spune președinta. I don't know which is worse, NG... Nu știu ce e mai rău, ONG-urile sau reprezentanții industriei. Cred că amândoi sunt la fel de răi. Marcus. Mulțumesc, doamnă președinte. Werner cred că dorește să intervine. O întrebare legată de procedură. Doamnă președinte, îmi puteți explica de ce suntem aici în hemiciclu pentru ca pozele de această natură să fie făcute aici în hemiciclu. Avem o grămadă de săli, de ce ar trebui să venim aici? Cine e responsabil? Explain. Am explicat uh, la comisie săptămâna trecută și săptămâna aceasta și la începutul reuniunii de astăzi că ne-am mutat aici ca să permitem ca sala noastră să fie utilizată de un grup de elevi vizitatori. Era singura sală suficient de mare în care ei puteau primi permisiunea de a intra. Cred că Marcus era în mijlocul unei prezentări foarte bune a amendamentelor și aș dori să continue. Te rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că Există o serie de amendamente care spun că trebuie să interzicem speculația excesivă. Vă urez mult succes în găsirea unei definiții a acestui concept. Bineînțeles, putem uh, aproba asemenea amendamente, dar ne blamăm făcând lucrul acesta. Putem stabili un regim Uh, cât se poate de clar de control, astfel încât uh, puținele piețe de futures pe care le avem în uh, Europa, Paris sau Londra să fie închise. Deci aceasta este consecința uh, unor asemenea amendamente. Atât uh, producătorii de alimente din Europa, cât și producătorii din, de alimente din state terțe vor fi obligați să meargă pe platforme de tranzacționare care nu fac obiectul unor asemenea reguli severe. Au uh, existat multe presiuni din partea lobbyiștilor, însă, stimați colegi, n-am văzut niciodată o asemenea prostie. Mă bucur că avem un chestor aici, o doamnă chestor, care mm, a uh, promis că se va ocupa de rezolvarea acestei probleme. Nici, nici măcar nu pot să-mi dau seama cum au intrat oamenii aceștia în sală. Însă să trecem acum la date, la publicarea datelor și la consolidarea datelor. Altă temă pe care vreau să o stabilim să o discutăm. Spuneam că în ceea ce privește instrumentele care de capital avem o serie de uh, reguli. Ce înseamnă uh, consolidarea datelor înseamnă practic crearea unor date care să fie comparabile. Deci avem aceste date comparabile pentru instrumentele de capital, acum trebuie să avem aceleași tipuri de date și pentru instrumentele care nu sunt de capitaluri proprii. Uh, Trebuie să ajungem în, la o concluzie cât mai repede cu putință, pentru ca structurile de supraveghere europene să aibă posibilitatea de a controla mai bine toate tranzacțiile um, transnaționale, transfrontaliere. Uh, Eh, trebuie să ținem cont în acest context, bineînțeles, de faptul că în Uniunea Europeană avem locuri mari de tranzacționare, lucru care nu se întâmplă, spre exemplu, în eh, Statele Unite ale Americii, unde există un mare loc de tranzacționare și o mulțime de sateliți. Ei bine, noi avem aici în Europa o mulțime de astfel de date, eh, de locuri de tranzacționare care trebuie să aibă posibilitatea de a compara datele obținute de alții. Mai apoi trebuie să vedem cum e cu um, abilitățile pe care administratorii unor asemenea locuri de tranzacționare trebuie să le aibă. Deci avem uh, de-a face cu tema corporate governance. Avem deja o serie de reguli în ceea ce privește această temă și sper că vom putea prelua din uh, cerințele de capital 4 o serie de uh, Uh, aspecte care vizează această temă și în acest regulament uh, MIFID. În ceea ce privește IMM-urile, nu mai are sens să vorbesc despre acest lucru. Avem nevoie de o definiție standard a IMM-urilor, avem nevoie de acest instrument, dar mă rog. Haideți să vedem uh, ce se întâmplă cu responsabilitățile Comisiei și ale ESMA. Comisia nu este prezentă în sală și tocmai de aceea dați-mi voie să vă spun că mi-a displăcut faptul că în propunerea Comisiei, în multe uh, locuri se spune că există o problemă care, pe care o vom rezolva prin uh, acte delegate. Comisia își dorește să primească mandatul necesar pentru a rezolva aceste propun, uh, probleme. Însă n-am citit nimic despre modul în care vor să rezolve problemele. Și tocmai de aceea am spus în amendamentele mele și mă bucur de sprijinul multora dintre colegi că noi suntem cei care trebuie să, define, să definească calea de urmat. Noi dorim ca ESMA să aibă mai, mult, uh, mai multe responsabilități. De ce? Pentru că ESMA, ESMA poate fi influențată de către noi. Uh, actele delegate nu pot fi uh, în niciun fel influențate de noi. Deci eu îmi doresc ca Parlamentul European să fie mai puternic, să aibă un rol mai puternic și uh, asta în primul rând și în al doilea rând vreau să spun că dacă există standarde care sunt prezentate, noi avem dreptul să ne implicăm. De asemenea, propun să facem o diferență între sistemele bilaterale și cele multilaterale. Toate uh, platformele care există în momentul de față trebuie să fie incluse în lumea MIFID. Îmi doresc ca definițiile noastre să fie atât de largi încât absolut tot ceea ce se, toate tipurile de platforme de tranzacționare pe care le avem noi acum să poată face obiectul regulilor MIFID și EMIR. În ceea ce privește transparența, cred că există două aspecte pe care trebuie să le clarificăm. Pe de o parte, avem um, instrumentele pe mărfuri care sunt uh, suficient tratate în EMIR deja. Nu cred că mai e nevoie de stabilirea unor reguli de transparență în MIFID în ceea ce privește aceste tipuri de produse. În al doilea rând, obligațiunile de stat suverane avem de-a face la aceste obligațiuni cu volumuri mult sau diferite de cele uh, tranzacționate de obici, de obicei. Și tocmai de aceea avem nevoie de o transparență cât se poate de solidă înainte de tranzacționare. Uh, obligațiunile suverane sunt uh, un produs cât se poate de clar și tocmai de aceea avem nevoie de leguri clare uh, în ceea ce le privește. Dar, bine, produsele acestea sunt deja tratate în EMIR și nu mai are sens să le mm, tratăm în cadrul MIFID. În ceea ce privește instrumentele extrabursiere, acele OTC-uri, în momentul în care acestea sunt tranzacționate, uh, ca și ins, uh, instrumente financiare, trebuie, bineînțeles, uh, uh, aceste instrumente trebuie, bineînțeles, să fie cât se poate de clarific sau reglementate într-o manieră cât se poate de clară. În ceea ce privește contrapartidele centrale, și aici avem nevoie de reguli clare, dar cred că ne aflăm deja pe calea cea bună. Ultimul punct pe care vreau să-l pun în discuție este acea interdicție de, privind produsele impusă ESMA de către ESMA. Deci ESMA are posibilitatea de a introduce, de a interzice anumite tipuri de produse, anumite tipuri de uh, tranzacții. O, un produs s-a dovedit a fi uh, nociv și tocmai de aceea se oferă posibilitatea uh, ESMA de a interzice respectivul uh, instrument. Deci această prevedere există deja, însă se referă doar la instrumentele deja tra- tranzacționate. Eu consider că această interdicție, această po- posibilitate de a interzice tranzacționarea anumitor produse ar trebui să poată fi uh, aplicate și înainte de tranzacționarea respectivului instrument. Asta pentru ca situațiile din trecut să nu se uh, Uh, repete. Am avut o serie de instrumente și produse financiare nocive care au putut fi tranzacționate, au fost uh, tranzacționate și au fost uh, considerate abia după tranzacționarea a fi nocivă, nocive. Dar trebuie să acționăm într-o manieră preventivă. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, uh, puneam în discuție modul în care putem face o diferență clară între produsele pentru profesioniști, pentru investitori profesioniști și pro produsele care se adresează investitorilor privați normali. Eu cred că putem face multe în acest domeniu, putem proteja, practic, consumatorul de instrumente financiare. Am marea onoare de a trata 2155 de amendamente Vreau să le mulțumesc uh, raportorilor din umbră cu care m-am întâlnit deja de vreo două ori și am putut uh, uh, ajunge la un consens. Avem deja niște amendamente de compromis care circulă. Mă bucur că au putut fi create atât de rapid dar ele, vă spun de la bun început, sunt doar propuneri ale mele, nu le-am discutat neapărat cu ceilalți și știți prea bine că nimic uh, nu-i decis înainte ca totul să fi fost uh, discutat. Și asta se aplică și în cazul nostru. Există amendamente de compromis care circulă și care au drept obiectiv, practic, uh, crearea uh, sau uh, reunirea noastră a tuturor într-un spirit constructiv. Deci nimic nu s-a decis în momentul de fa- până în momentul de față și sper că și pe viitor vom putea discuta la fel de deschis ca până acum. Cei dintre dumneavoastră care doresc să trateze aceste directive au întotdeauna atenție din partea mea. Uh, și uh, cu siguranță vom discuta unii cu ceilalți. Sper că vom respecta calendarul, că vom putea vota în comisie înainte de uh, vacanța de, de vară. Uh, lucrul acesta este important din, partea, din punctul meu de vedere, pentru că pe parcursul verii, vă dați seama, nu ne vom mai întâlni, vom rămâne mult în, în urmă și obiectivul meu este acela de a ajunge la un consens cu privire la mandatul de negociere al Parlamentului înainte de Consiliul din octombrie. Uh, trebuie să rezolvăm acest subiect cât mai rap rapid cu putință, pentru că este interesul Parlamentului European acela de a încheia discuțiile pre- preparatorii pentru uh, regulile ce vor sta la baza pieței, piețelor financiare. Vă, vă mulțumesc că voi fi uh, la dispoziția dumneavoastră, nu voi mai merge acasă tocmai pentru a putea discuta cu dumneavoastră și uh, sper că vom putea, într-o manieră constructivă, să continuăm dialogul nostru, pentru că acesta este important. De ce important? Pentru că pe baza lui vom putea crea niște reguli transparente care se află în, sau care sunt în interesul tuturor celor implicați pe piețele financiare. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la raportorii din umbră. În numele SND, domnul Goebbels este reprezentat de Arlene. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult raportorului care a făcut o prezentare foarte cuprinzătoare, aprofundată și bine gândită a chestiunii E foarte greu pentru că trebuie să ne ocupăm aici de foarte multe aspecte. Și uh, domnul Goebbels m-a rugat să îl reprezint aici în legătură cu acest protest. Sper că nu vom condamna toate ONG-urile numai din cauza modului în care protestează și la mine în țară sunt destul de multe ONG-uri, de exemplu Oxfam și World Developers, care vin la mine în birou foarte respectuoși, îmi trimit mail-uri și mi se adresează într-un mod util și constructiv. După cum am spus, nu aș dori să condamnăm toate ONG-urile din cauza unora care au o abordare mai agresivă, care sigur că uh, nu îmi uh, convine nici mie, fie că e vorba de reprezentanța industriei, fie ai ONG-urilor. Robert nu poate să fie astăzi la Bruxelles pentru că se află într-o delegație ITRE în Cipru. Așadar, de aceea nu poate participa la dezbatere. Trebuie să vă prezint însă abordarea sa asupra acestei chestiuni și Robert dorește să-i mulțumească, să mulțumească lui Marcus și tuturor raportorilor din umbră pentru reuniunile foarte fructuoase și utile de până acum. Crede că s-au depus amendamente constructive și utile care vor ameliora cu siguranță piețele financiare din Europa. Așteaptă să înceapă negocierea amendamentelor de compromis și m-a rugat să vă citesc care sunt subiectele cele mai importante pentru el ca raportor din umbră dintre subiectele pe care le-a discutat la grupul de lucru SND. În legătură cu tranzacționarea de mare frecvență, e foarte important ca firmele de investiții care au astfel de activități să uh, aibă autorizații în aceeași măsură în care uh, tranzacționarea de înaltă frecvență se consideră un serviciu de investiții. Trebuie ca ordinea lor să fie identificată într-un sistem de uh, identificare. Trebuie să existe activități supervizate, iar grupurile se indică de că trebuie să se introducă anumite restricții, de exemplu, o perioadă de uh, blocare de 500 de milisecunde și o proporție de 4 la 1 a ordinelor de tranzacționare. De asemenea, Robert ar dori uh, să se creeze un organism de supervizare a tranzacționării de uh, înaltă frecvență. Uh, în legătură cu sistemele organizate de negociere OTF, este important să avem un cadru coerent și consecvent pentru formularea reglementărilor. De aceea noi avem obiectivul de a ă, elimina lacunele de reglementare, să limităm tranzacționarea ă, de derivate extrabursiere, să reducem fragmentarea pieței să sporim uh, capacitatea autorităților de supervizare de a detecta abuzul de piață și să asigurăm un proces lin de formare a prețurilor. Pentru a atinge aceste obiective, în primul rând, credem că este extrem de important să revenim la principiile de bază și să corectăm erorile eventuale din actualul regim MIFID fie că e vorba de uh, sisteme multilaterale de tranzacționare sau de, bilate, de sisteme bilaterale, ele trebuie să fie supervizate. Mă scuzați, am crezut că aveți textul în față. Ca să limităm tranzacționarea uh, extrabursieră, după cum a prevăzut legiuitorul în MIFID 1 inițial, trebuie să definim această tranzacționare extrabursieră ca fiind um, cu caracter extraordinar și separat de cel al tranzacționării pe piețe. Fie că e vorba de locuri de tranzacționare, cum sunt piețele reglementate sau uh, sistemele multilaterale de tranzacționare, trebuie ca ele să fie supervizate. Platformele care uh, sunt create ca urmare a unei lacune din regimul MIFID actual trebuie să facă și ele obiectul supervizării la fel ca celelalte locuri de tranzacționare. Și salutăm raportul Swinburne privind uh, platformele de tranzacționare anonimă și sperăm că și acestea vor fi reglementate. Trebuie ca toate tranzacțiile să urmeze aceleași reguli, același grad de transparență, o formare corectă a prețurilor, acces fără discriminare, o supraveghere deplină a pieței și aceeași gestionare a conflictelor de interese. Grupul S&D consideră că crearea unei noi platforme nu este uh, relevantă și are chiar potențialul de a dăuna peisajului de tranzacționare european. Credem că ar crea confuzie această creare a sistemului organizat de negociere și uh, că nu ar contribui la regimul MIFID. Reglementarea piețelor de capital este un factor uh, care trebuie să stimuleze utilizatorii individuali. În ceea ce privește propunerea ca OTF să fie limitat la uh, tranzacționările non-equity, trebuie ca uh, derivatele de stat să fie tranzacționate în platforme multilaterale, conform uh, regulilor în vigoare pentru aceste platforme. Internalizatorii sistemici nu trebuie să fie incluși în, incluși în clasificarea uh, OTC a extrabursierelor și definițiile trebuie aliniate. Grupul SND consideră că avem nevoie de un singur set de principii clare care să guverneze toți operatorii de piață din Europa. Nu e nevoie de uh, confuzie aici, de introducerea mai multor concepte paralele, cum sunt sistemele multilaterale de tranzacționare și altele, ci e vorba de uh, stabilizarea mediului pentru investitori și de consolidarea supervizării pieței. Iar o platformă suplimentară nu va fi utilă în acest sens. Tranzacționările extrabursiere trebuie să fie bine definite, lacunele trebuie să fie eliminate și astfel să sporească tranzacționarea în locurile de tranzacționare eh, reglementate. În ceea ce privește mărfurile, grupul S&D consideră că nu trebuie să fie nu trebuie să fie permise excepțiile aici. Trebuie ca autoritățile să decidă regulile aplicabile iar participanții la piață trebuie să fie foarte bine clasificați. Astfel, trebuie să se poată face mai ușor o distinție între uh, tranzacțiile de risc și cele legate de activitățile comerciale. Tranzacțiile de mărfuri sunt uh, influențate de alți factori acum, pe lângă cerere și ofertă. Și uh, Vorbitoarea este rugată să încetinească. În ceea ce privește regimul statelor terțe, grupul SND crede că trebuie să existe un sistem reciproc și echivalent de recunoaștere care să implice ca toți operatorii de piață să respecte aceleași condiții de acces la piața unui stat terț. La fel și firmele din state terțe care intră pe piața europeană. Este foarte important acest lucru pentru tranzacțiile pe alte piețe. Protecția investitorilor pentru grupul S&D este clar că codul etic nu are forță juridică și nu trebuie să stea la baza uh, reglementărilor. Acestea trebuie să fie bazate pe calificări recunoscute. În cazul unor uh, erori grave de gestiune, membrii uh, organului de conducere trebuie să fie considerați responsabili și aduși în fața justiției. Uh, Prevederi de acces. Credem că consecințele propunerilor comisiei la articolele 28 și 29 ar putea să aibă drept rezultat daune nedorite față de eficiența piețelor de uh, produse derivate din Uniunea Europeană, rezultând mai multă fragmentare, mai mult risc sistemic și mai multă volatilitate a piețelor. Credem în concurență. Acest termen este utilizat într-adevăr de cei care sunt de altă părere decât noi, însă noi credem că nu putem să abandonăm concurența spre binele băncilor de investiții, pentru că astfel se creează o fragmentare a pieței și se reduce reziliența întregei, întregii pieți. Trebuie să analizăm situația utilizatorilor finali și a uh, investitorilor finali și nu doar a intermediarilor. Parlamentul a mai insistat și în legătură cu EMIR asupra acestor prevederi. Să existe un cadru care să prevadă interoperabilitatea, adică accesul să fie asigurat. Pentru derivatele extrabursiere, în cadrul cărora uh, există deja uh, fragmentare, contrapartidele centrale să își joace rolul. Prevederile de acces trebuie să aibă drept rezultat, vor avea drept rezultat, mă scuzați, fragmentarea lichidităților. Iar uh, uh, registrele de tranzacții trebuie și ele să fie utilizate corect. Chiar în condiții turbulente de piață trebuie să se păstreze stabilitatea de exemplu, în 2008, în condiții turbulente, s-a reușit să se păstreze acest principiu. Consecințele contrapartidelor centrale multiple pentru fiecare uh, produs listat, cum se prevede la 29, este o, lichid- o fragmentare a lichidităților. De aceea ar trebui să se uh, păstreze mai multe registre, câte unul pentru fiecare contrapartidă centrală la care produsul este legat, însă astfel se va ajunge la o fragmentare și mai puternică. Poate că fragmentarea aceasta este un vis pentru băncile de investiții, dar este un coșmar pentru toți ceilalți. Voi încheia aici, după cum v-am spus, colegul meu Goebbels așteaptă cu nerăbdare să colaboreze în continuare cu raportorii din umbră și cu domnul Ferber pentru a ajunge la un compromis. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, now, uh, for Mulțumesc. Pentru ALDE, Ole Schmidt. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am să încerc să fiu cât mai succint, deoarece cred că am prezentat și data trecută argumentele. Cred că Marcus Ferber face o treabă foarte bună. Cred că ați văzut cu toții propunerile de compromis Cel puțin așa cred. Și acestea se îndreaptă în direcția cea bună. Eu cred că vom ajunge la un compromis extins și, de fapt, asta mi se pare esențial în circunstanțele date. E foarte important ca aici, în Parlament, să ajungem la un consens larg. Și cred că se poate. Voiam să mai spun acest lucru. În ceea ce privește această demonstrație, eu sunt membru al adunării comune ACP-UE, deci merg deseori în Africa. Am fost în Zambia anul trecut și știți, Zambia este astăzi uh, un stat încă foarte sărac, era și în anii 90 printre cele mai sărace state. Ei exportă acum însă produse agricole în regiune. Deci uh, sunt semne bune, semne de speranță. Și cred că cel mai important lucru pentru garantarea siguranței alimentare este să se creeze o piață regională solidă în Africa de produse agricole care să nu fie distrusă de politica agricolă comună a Europei. Cred că e esențial să spunem acest lucru, de fapt, în legătură cu Africa. Și am șase subiecte, doamnă președinte, pe care le voi prezenta. În legătură cu OTF, sistemele organizate de negociere, avem nevoie de acestea. Eu sunt pentru această categorie și, de asemenea, și pentru, pentru acțiuni. Platformele de tranzacționare anonimă vor fi uh, soluționate prin OTF, care duc, duce la o mai mare transparență. OTF creează condiții egale și elimină lacunele uh, de reglementare și îndeplinește angajamentul de la G20 de a crea un loc de tranzacționare echitabil pentru derivatele extrabursiere. Oferă investitorilor de asemenea mai multe opțiuni. Eu cred că acest lucru e, de fapt, foarte important. E vorba și de libertatea de a alege. Faptul că sistemul organizat de tranzacționare nu și-ar utiliza propriul capital ar putea fi o problemă, s-ar putea să fie o prevedere prea strictă și s-ar putea să nu se ajungă la o foarte bună executare aici. În concluzie, eu și ALDE suntem pentru crearea unui fel de OTF, de sistem organizat de tranzacționare. Și știu că Marcus face tot ce poate ca să definească acest sistem organizat de tranzacționare, însă cu siguranță vom ajunge la un compromis. Apoi, în legătură cu transparența, cred că este foarte esențial să avem mai multă transparență. Ultima dată v-am uh, prezentat preocupările mele, la care s-a referit de altfel și Marcus. Transparența pre-tranzacționare nu este simplă, trebuie să fie pusă în balanță cu nevoia de a nu dăuna piețelor. S-a vorbit despre piața obligațiunilor suverane. Însă, dacă examinăm propunerile de compromis, cred că putem constata că vom ajunge și aici la o soluție bună. Așadar, nu e cazul să intru mai mult în detalii. Sper însă că vom putea să cădem de acord. Mă uit la prietenii din dreapta sau poate la cei din stânga, fiindcă este esențial. Pe piețe s-a spus de mai multe ori că nu avem nevoie de probleme suplimentare legate de piețele obligațiunilor suverane din Europa. Cred că am avut destule până acum. Protecția investitorilor. Și aici cred că putem ajunge la un consens larg susțin propunerea lui Marcus de a uh, ținti probleme specifice ale unor clienți specifici. Și chestiunea independenței aici e foarte importantă pentru că e important să avem condiții egale pentru brokeri independenți și bănci. De asemenea, cred că putem uh, constata aici niște propuneri rezonabile Ați, în legătură cu subsidiaritatea, parcă ați folosit un alt termen. A, era o expresie germană. Credeam că e un film cu Sean Connery, Live and Let Die. În fine, cred că Trebuie să avem grijă și atunci când condamnăm anumite produse. În legătură cu tranzacționarea de mare frecvență, îmi dau seama că după cât s-a vorbit despre taxa pe tranzacții financiare, avem nevoie de simboluri politice. Sunt de acord cu asta. <coughs> Cred că taxa pe tranzacțiile financiare a murit pe plan politic. Nu cred că se va întâmpla. Poate că avem nevoie de altceva și atunci poate că ar trebui să mai elaborăm această idee în acest text. Însă ar trebui să avem formulări înțelepte. Și cred că Marcus are niște propuneri aici pentru a defini uh, acest tip de tranzacționare și ar trebui să fie posibil să se facă diferența între tipurile de tranzacționare de mare frecvență. Pot tolera și anumite interziceri, dar să fie minore. Și ajungem aici și la un alt subiect uh, în legătură cu care trebuie să discutăm. E vorba de cele 500 de milisecunde. Dacă eu propun 600 sau 400, credeți că ar fi adecvat? Nu știu. Cred că avem nevoie de o altă metodă aici. Am auzit uh, vorbindu-se despre 5 secunde sau așa ceva? Am discutat cu experți și mi-au spus că 5 secunde e echivalentul unui ocean de timp, echivalentul a 2 ani din perspectiva traderilor. Cred că avem nevoie de un alt sistem, de niște reguli specifice mecanisme de întrerupere a tranzacțiilor. E o problemă tehnică, e o problemă a piețelor și e o problemă politică. Sunt de acord. Accesul la infrastructura de piață. Sper să ajungem aici la un consens larg, însă este un alt subiect sensibil. Toate, de fapt, sunt sensibile, de aceea le și prezint aici. Susțin accesul corect și deschis la contrapartidele centrale. E important să nu se concentreze riscul uh, pentru că acest lucru ar dăuna funcționării pieței unice. Cred că, de fapt, avem nevoie de o concurență puternică chiar și în acest domeniu. Și în loc uh, de uh, concentrări de piață, ar fi bine să se permită și altor contrapartide centrale să-și ofere serviciile. Uh, utilizatorii să aibă, deci, mai multe opțiuni și astfel să se ajungă și la o inovare sporită. Este și o parte din raportul Monti. Avem nevoie de mai multă liberalizare în domeniul serviciilor. Și nu trebuie să începem prin a introduce limitări aici, în acest context. Mai este și o altă chestiune. Avem nevoie de o mai bună partajare a riscurilor între contrapartidele centrale pentru că ajungem la too big to fail altfel, ceea ce ar reprezenta un adevărat risc sistemic. În cele din urmă, statele terțe. Sunt de acord cu ce a spus Marcus. Noi aici, cei mai mulți dintre noi, nu suntem nativi de limba engleză, ci utilizăm engleza aceasta stricată. Care e diferența între equivalence și reciprocity? Pentru mine, reciprocity e întotdeauna un termen folosit ca simbol politic pentru uh, bariere comerciale. Eu așa interpretez reciprocitatea. De aceea sunt pentru termenul equivalence. Dacă acest termen înseamnă că se dorește introducerea reciprocității, va deveni mai dificil să se investească în Europa și să se deschidă piețele în Europa și în restul lumii. Și eu sunt împotriva acestui lucru. Cred că ar fi foarte rău pentru comisia noastră să încerce să sporească dificultatea investirii în Europa. Uitați-vă ce se întâmplă în Mexic astăzi. Toți sunt cu ochii pe Europa și Europa zice nu a fost vina noastră. Cred că putem să uh, ne descurcăm mai bine și pentru asta am avea nevoie de investiții și de bani din afară. Și cred că trebuie să reflectăm. Aș încheia aici. Vreau să vă spun că mi-a plăcut foarte mult uh, modul în care v-ați jucat rolul de raportor în acest domeniu delicat iar noi, la grupul ALDE, vom face tot ce putem ca să obținem un consens, ca să obținem compromisuri. Și mă voi opri acum, pentru că știu că mai sunt și alți colegi care vor să ia cuvântul în acest domeniu important, cu niște remarce suplimentare, pentru că am avut mai multe reuniuni uh, între delegații ca să încercăm să ajungem la un consens înțelept. Cred că am reușit, dar s-ar putea să mai fie nevoie de niște comentarii. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Pe lista mea urmează Verzi. Uh, Sven are cuvântul de la Verzi. I'm now also confused about the rules because... Acum nu mai înțeleg nici eu regulile. Am crezut că se respectă dimensiunile grupului. Acum suntem uh, în număr mai mare, într-o sală mai mare, dar asta nu înseamnă că importanța noastră ca grup s-a redus. În fine, nu asta e cel mai important lucru, cine uh, are întâietate la luarea cuvântului, dar cred că trebuie să respectăm regulile în general. În primul rând, uh, vreau și eu să mulțumesc raportorului pentru buna cooperare pe care am avut-o până acum. Întotdeauna, când am dorit să ne întâlnim cu dumneavoastră, a fost posibil, pot să confirm acest lucru. Trebuie să vă spun că eu am preluat acest dosar pentru că raportorul din umbră, Pascal Confant, este acum ministrul dezvoltării în Franța. Dacă înțeleg eu uh, corect politica franceză, pe care nu prea o înțeleg sincer, dat fiind ultimele lor decizii, dacă am înțeles eu bine așadar, Pascal își va păstra poziția de ministru, așadar nu va putea continua alături de noi. Acesta este uh, efectul negativ uh, al faptului că ne părăsește și faptul că eu au trebuit să preiau acest dosar complicat cu uh, enorm de multe amendamente. Sfera largă de aplicare a MIFID arată că mm, se pot, pot apărea multe semne de întrebare cu privire la importanța și la utilitatea acestei directive ca directivă mare. Merită să discutăm acest lucru, având în vedere și uh, timpul redus de care dispunem pentru a ajunge la compromisuri în privința acestor probleme foarte complexe. Uh, acest lucru va uh, spori dificultățile, mai ales pentru că urmează pauza de vară. Sunt de acord cu domnul Ferber, trebuie să lucrăm intens pentru a ajunge la un consens, dar nu trebuie să trecem cu vederea probleme importante și să nu le discutăm suficient de uh, atent. Adesea pot apărea probleme înțeles, uh, înțelese greșit din punct de vedere tehnic, deci pot apărea greșeli uh, reale și trebuie să privim problema cu foarte multă atenție pentru a evita acest lucru. În legătură cu sistemele organizate de tranzacționare, o problemă care a fost adusă în discuție aici mai devreme, noi suntem uh, pentru rămânerea acestui sistem nou în uh, limitele foarte stricte a um, instrumentelor care nu sunt de capital și ale um, investitorilor uh, individuali. Există un risc pe care îl implică OTF-urile. Dacă nu există reguli, nu, put, nu facem decât să creăm breșe în sistem, spații nereglementate. Și trebuie să evităm acest lucru. Nu trebuie să permitem o abordare prea liberală. Se justifică introducerea acestei noi categorii, așadar, în opinia mea, dar cu reguli foarte stricte. Există și problema produselor derivate. Deja în cadrul EMIR avem sarcina importantă de a defini derivatele standardizate, lucru care ar trebui să um, acopere nevoilor firmelor de a um, colecta capital, de a strânge uh, fonduri. Noi uh, dorim ca uh, membrii să se asigure că obligațiile conform MIFID acoperă uh, toate aceste situații și că permit evitarea condițiilor suplimentare care ar putea împiedica luarea tuturor um, măsurilor de protecție necesare. Trebuie să ținem cont în special de faptul că lipsa de lichidități actuală nu trebuie să însemne că renunțăm la obligațiile comerciale care sunt impuse. Noi dorim să se creeze lichidități pe viitor. Dacă un produs standardizat din afara universului EMIR este disponibil pe o platformă MIFID, Credem că trebuie să existe și obligația de a tranzacționa acest produs într-o, într locație reglementată pentru a um, evita um, coexistența pierselor extrabursiere și a locațiilor um, reglementate. Am depus de asemenea amendamente, asigurându-ne că ESMA creează anumite uh, obiective pentru standardizare și că se creează locații de tranzacționare MIFID foarte bine reglementate. Trebuie ca tranzacțiile extrabursiere să se limiteze la derivatele personalizate de care se folosesc firmele de investiții. De aceea suntem pentru organismele celor de la SND doamnei uh, Silvi Gular de la ALDE și Sirpei Pieticainen, care au cerut uh, definirea conceptelor în acest sens. Câteva cuvinte în legătură cu protecția consumatorilor. În primul rând, uh, susținem abordarea fundamentală a raportorului de a introduce clase diferite de produse care nu uh, sunt potrivite pentru um, retail, pentru că nu aduc uh, valoarea suplimentară consumatorilor. De aceea ar trebui să existe posibilitatea unei um, intervenții proactive a ESMEI. Există câteva chestiuni importante din punctul de vedere al um, consumatorilor și al uh, clienților de retail. Aceștia merită protecție. Adesea, așa zisa, consiliere nu este consiliere reală. În mod normal, um, consilierul este de partea celui care primește sfatul. În realitate, consiliera în acest domeniu înseamnă vânzare și ceea ce însă, și vânzarea trebuie să fie numită chiar așa, vânzare și nu consiliere. Suntem um, în favoarea amendamentelor colegilor Kamal și Swinburne referitoare la includerea uh, definirii sistemelor, serviciilor de investiții pe bază de asigurări. Acest lucru cred că ar facilita uh, sarcina consumatorilor de a, pro, de a compara diferite produse. S-au depus de asemenea și alte amendamente cu care suntem de acord legate de dezvăluirea costurilor de investiții. Și ne-am propus uh, chestiuni similare. Credem că interdicția influențării uh, uh, consilierii independente acoperă doar o parte minoră a problemei. Ceea ce a propus Comisia conform experienței britanice, lasă mai mult sau mai puțin neatins spațiul extins al clienților de retail, în relația lor cu banca, mai precis. Prin urmare, interzicerea um, consilierii înseamnă că vom șterge pur și simplu doar um, un termen din uh, text și că lucrurile vor continua de fapt la fel, că nu facem decât schimbări de, de formă. Trebuie să evităm situațiile în care reducem um, concurența și în care avem pur și simplu mai multă concentrare uh, și uh, mai multe conflicte de interese. De aceea, influențarea, um, sumele care sunt uh, oferite um, consilierilor trebuie să fie um, rambursate consumatorilor pentru a se elimina prețurile prea mari ale anumitor produse. Trebuie să limităm rolul acestor consilieri așa zis independenți și trebuie să încercăm să finanțăm uh, consilierea mai puțin părtinitoare. Cred că aceasta ar fi uh, o variantă de compromis. În orice caz, nu suntem de acord cu amendamentele depuse în scopul de a interzice statelor membre, de a împiedica statele membre de a juca un rol proactiv în interzicerea influențării consilierilor independenți pentru că astfel uh, credem că Europa intervine împotriva statelor membre care au propriile lor reguli. Suntem de acord cu uh, alte amendamente ale colegilor pentru a introduce uh, teste de adecvare mai, uh, mai bune în articolul 24. De asemenea, suntem pentru excluderea UCIT uh, din strada de aplicare a regulilor MIFID. OPCVM-uri, UCIT. Consilierea privind OPCVM-urile ar trebui să fie inclusă în uh, atribuțiile legate de protecția consumatorilor. În evenimentele care au avut loc în Germania privind piețele financiare, trebuie să vă spun că nimic nu îi afectează pe oameni mai mult decât um, speculația cu produsele alimentare. Aceasta este o problemă care are conotații morale foarte importante și trebuie să fim foarte atenți cum um, judecăm intervenția din partea publicului în legătură cu această problemă. Nu am uh, intrat în detalii foarte multe legate de articole, dar așa cum a spus și Arlene McCarthy, în uh, legătură cu această problemă avem uh, multe organizații, precum cele Mizerio sau altele legate de biserici sau alte organizații non-guvernamentale precum Oxfam, care ne supraveghează. Trebuie să fim foarte atenți când judecăm formele, orice formă de activitate publică. Uh, Cred că democrația trebuie să poată uh, suporta uh, 5 secunde de interupe, întrerupere, chiar uh, dacă reuniunea are loc într-o sală de plenară. Trebuie să ne gândim la resursele pe care le uh, folosesc uh, firmele de lobby, grupurile de influență. Uh, În fiecare zi vedem uh, cât de mult uh, este influențată presa de uh, mesajele transmise de industrie. Trebuie să fim foarte atenți și trebuie să fim de asemenea recunoscători că există și oameni care sunt cu ochii pe noi și care urmăresc cu interes ce se petrece aici. Aștept cu mult interes cooperarea cu dumneavoastră în legătură cu aceste subiecte. Um, Mulțumesc foarte mult uh, de la ECR, cheiai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe prin a-i mulțumi domnului raportor uh, pentru progresele făcute în acest dosar foarte amplu. A făcut uh, multe avansuri, multe, multe progrese în multe domenii. Noi am urmărit raportul Swinburne și alte chestiuni și aș dori să mă, o să vă vorbesc astăzi despre trei chestiuni legate de concurență, despre acces, despre piața, uh, piețele IMM-urilor și regimul pentru state terțe. Având în vedere că scopul uh, fundamental a fost uh, creșterea competiției pe piețele financiare de capital prin uh, crearea unei infrastructuri de piață și, îndepăr- și înlăturarea regulilor de uh, concentrare, aș vrea să văd că deja am trans- că am transformat deja uh, mod, mediul de tranzacționare. El este diferit, diferit față de cel din MIFID 1. MIFID 2 a fost extins pentru a crea infrastructura post-tranzacționare. Eu am depus câteva amendamente. Personal, ale mele sunt puține la articolele 28, 29 și 30 a textul comisiei. Cred că comisia a folosit corect acest regulament pentru a um, crea o piață mai competitivă. Dacă putem uh, pregăti um, o lege legată de agențiile de um, uh, credit sau uh, astfel de chestiuni, dacă am fi reușit să o facem în urmă cu 30 de ani, poate că nu ne-am fi confruntat astăzi cu problemele cu care ne confruntăm azi. Dat fiindcă grupurile precum S și D um, conduc această um, discuție legată de cum să limităm dominația pe piață, um, nu uh, înțeleg de ce trebuie să eliminăm aceste trei amendamente care vizează asigurarea unui mediu mai competitiv. Piețele uh, financiare globale sunt globale, ele trebuie să rămână așa și trebuie să avem infrastructura care să permită infracțiuni, in, in, in, instituțiilor europene să concureze. Uh, După cum v-ați dat seama până acum, probabil, sunt pentru acces deschis, uh, nediscriminatoriu la uh, infrastructura post-tranzacționare și trebuie ca acesta să fie obiectivul nostru concurențial pentru toate instituțiile noastre. În privința piețelor uh, IMM-urilor, eu nu am depus amendamente la articolul 35 al Comisiei pentru că consider că textul um, propus reprezintă un pas în direcția cea bună. Acceptarea acceptarea unei clase um, separate de um, active permită un model de finanțare bazat pe capital care este uh, corect. Putem avea propuneri legislative uh, conform uh, directivei uh, privind transparența sau alte directive. Statele membre pot începe să schimbe sistemul preferențial de impozitare. Dacă un stat membru dorește să uh, încurajeze creșterea economică prin acest sector, care crește foarte rapid, trebuie ca această categorie de active să nu fie una goală. De aceea definiția trebuie să fie corectă și să permitem uh, companiilor să crească repede și ele să poată uh, folosi această categorie până când se uh, maturizează și pot fi uh, cotate pe piețele principale. Amendamentele la articolul 4, uh, alineatul 2.12, încearcă să definească, să folosească definiția standard a IMM-urilor. Eu cred că s-a luat definiția din legislația privind ajutorul de stat, dar această definiție nu captează esența pieței de creștere aceste companii se transformă într-o perioadă scurtă de timp. De aceea uh, aș sugera să avem o definiție care să țină cont de capitalizarea um, uh, pieței, nu doar de cifra de afaceri și de numărul de angajați. Știu că raportorul este de acord uh, în principiu cu dezvoltarea acestei categorie și sper să putem găsi un compromis care să poată permite aceste clase de companii să um, funcționeze, um, să opereze mai bine pe piață. Uh, ultima observație. Domnul raportor și domnul um, Schmidt au spus același lucru. Noi nu dorim să existe bariere pentru investiții pe piețele europene. Nu vrem să restricționăm fluxurile de capital uh, către sau uh, din Uniunea Europeană. Mai degrabă decât reciprocitatea, ar trebui ca obiectivul nostru să fie echivalența. MIFID și MIFIR um, sunt, sunt dosare de infrastructură de piață foarte stufoase nu trebuie să asigurăm echivalența pe toate um, planurile. Avem angajamentele G20 în privința derivatelor în special, care necesită atenție specială. Având în vedere uh, comentariile privind extraterritorialitatea domnului Gary Gensler, cred că trebuie să ne asigurăm că există efort, că se fac eforturi de recunoaștere a regulamentelor comparabile din alte jurisdicții. Uh, trebuie să fac apel din partea grupului nostru uh, la domnul raportor și la um, raportorii din umbră să ne susțină amendamentele, pentru că ele vizează supravegherea uh, piețelor importante. Mă voi limita aici, uh, în comentariile mele. Cred că raportorul a făcut progrese foarte mari, am avut un dialog foarte constructiv este surprinzător că avem un acord atât de amplu în legătură cu acest dosar foarte complex. Cred că putem uh, să respectăm termenele limită, uh, având în vedere progresele importante care s-au făcut și faptul că suntem uh, aproape de un consens. Cred că um, chiar dacă am avea mai mult timp la dispoziție, nu am depășit niciodată diferențele fundamentale ideologice pe care le avem. Deci timpul nu ne ajută. Dat fiind calendarul uh, G20 privind derivatele, eu cred că vom putea um, um, rezolva aceste probleme înainte de pauza de vară și sunt convinsă că o putem face dacă lucrăm uh, intens la acest lucru. Mulțumesc. Acum, din partea GUE. Vă mulțumesc. La rândul meu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru uh, stilul de lucru abordat, care este deschis și echitabil. Există, în ciuda atitudinii sale deschise, o serie de aspecte pe care trebuie să le discutăm în continuare. În ceea ce privește persoanele care fusese în sală, reprezentanții ONG-urilor, dați-mi voie să vă spun că, după cum zicea și uh, Sven, această temă este una deosebită de dezbătută în opinia publică. De opinia publică mă refer la speculațiile uh, pe alimente. Accesul la hrană este absolut esențial. Fără alimente, oamenii nu pot uh, supraviețui. Prin urmare, accesul la uh, Um, prețuri convenabile pentru alimente este esențial. Bine, nu neapărat cetățenii europeni sunt cei vizați aici, dar uh, până și în uh, unele state europene prețul alimentelor este hotărător. Deci trebuie să ținem cont de părerile uh, acestor ONG-uri și bisericile sunt implicate. Biserica Evanghelie, Evanghelică din Germania deja și-a spus poziția și anume aceea că tema este una esențială care trebuie și trebuie să fie reglementată. Deci, trebuie și noi la rândul nostru să ne aplicăm uh, urechea la cele spuse de anumite ONG-uri. Cred, Marcus Ferber, că ar trebui să acordăm atenție până și acestor uh, super idealiști cu care avem de-a face uneori. Nu mi se pare că activitatea ONG-urilor este mai rea decât a multora dintre lobbyiștii cu care avem de-a face. Da, e drept, uh, ai asculta pe acești oameni e dificil pentru că implică eforturi susținute, dar și aceasta este o parte a democrației o democrație pe care o apărăm cu toții, nu-i așa? Și nu vreau, Marcus, să te atac. Haideți să trecem la limitele privind uh, zecimalele. Noi am făcut uh, propuneri cât se poate de stricte și dați-mi voie să vă spun că noi avem mai degrabă un obiectiv decât o metodă. Obiectivul nostru este limitarea speculațiilor și uh, o reglementare strictă. Dacă există alte instrumente pe care le folosim pentru atingerea acestor uh, obiective, atunci eu sunt uh, dispus să ascult care sunt uh, propunerile dumneavoastră cu privire la aceste metode potrivite pentru atingerea obiectivelor. Iar vă spun de la bun început, obiectivul nostru este cât se poate de clar și anume speculațiile trebuie să fie controlate, trebuie să fie limitate. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru al tuturor. Dar cred că este deja obiectivul nostru al uh, tuturor. Metoda rămâne în continuare problematică și uh, subiect de discuții. În ceea ce privește transparența, ea este necesară. E drept. Pentru noi, important este ca datele de tranzacționare să fie publicate cel puțin uh, periodic. În ceea ce privește protecția consumatorilor, noi ne-am dorit să existe nu doar o informare clară a uh, consumatorului cu privire la taxe, ci considerăm că este esențial ca consumatorul să beneficieze de o consultanță cât se poate de independentă care să se bazeze pe criterii europene. Marcus Ferber spunea că există modeluri diferite obiectivul rămâne acela de a găsi, practic, uh, o uh, cale potrivită pentru uh, reunirea tuturor acestor metode diferite. În ceea ce privește interdicția de tranzacție, sunt în uh, mare parte de acord cu uh, raportorul, însă nu cred neapărat că calea propusă de, de către raportor este neapărat cea, cea mai uh, bună, pentru că ea, practic, implică ideea de uh, sigle de calitate pentru toate in- instrumentele care au fost aprobate de către ESMA, Uh, dar care poate că uh, sunt aprobate tocmai din cauza faptului că ESMA nu a avut timp să se aplece asupra lor, să le, să le evalueze într-o manieră solidă. Deci, din nou, o temă uh, interesantă. În ceea ce privește tranzacționarea de mare frecvență, dați-mi voie să vă întreb care este care este fo- folosul adus cu sine de, această de acest tip de tranzacționare. Da, el este posibil, computerele nu pot fi eliminate, are, drept, uh, are dreptate Marcus Ferber, dar acest tip de folosire a, cam, uh, a computerelor mi se pare problematic. Din nou, obiectivul este important în acest uh, context. Și Werner Langen spunea că um, tranzacționarea de mare frecvență ar trebui să fie limitată. Dacă am putea impune acele termene de tranzacționare, durate de tranzacționare ar fi bine. Noi am propus uh, termene sau durate mai mari. Dar bine, am putea ajunge la un uh, uh, consens, însă obiectivul nostru trebuie să fie una, unul clar și anume o reducere pe cât posibil a acestui tip de tranzacționare, a tranzacționărilor de mare frecvență. Am observat până acum că tranzacțiile de mare frecvență duc la mm, profituri absolut enorme de care se bucură doar anumiți actori pe piață și, prin urmare, iată, în acest context, care este folosul acestui tip de tranzacționare. Eu consider că trebuie să avem, să, să creionăm mai întâi de toate un obiectiv politic și mai apoi, pornind de la acest obiectiv politic creionat, să găsim modurile de atingere modurile potrivite de atingerea acestor uh, obiective. Acestea au fost comentariile mele. Vă mulțumesc. Ok, thank you very much. Bine, mulțumesc foarte mult. Mai am șase vorbitori pe listă. Haideți să vedem dacă mai dorește și altcineva să se înscrie. Îi am pe Peter Simmons, doamna Luling, Wolf Klimt, right, Arlene McCarthy în nume propriu, și eu. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Bine, atunci vom trece mai departe. Deci, Peter mai întâi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru prezentarea detaliată. Dați voie să mă refer la un uh, punct doar din prezentarea sa și uh, comentariile mele uh, pornesc de la cele spuse de domnul Giegold și de domnul Klung. Clund, și anume uh, consultanța financiară independentă în acest domeniu al protecției consumatorilor. Această consultanță independentă nu poate fi garantată din pricina situației în care trăim. Sunt de acord cu Comisia că acolo unde scrie consultanță independentă, noi trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, consultanța oferită este de natură independentă. Să nu ne înțelegem greșit. Eu nu vreau neapărat să concretizăm uh, definiția uh, consultanțe independențe în uh, sensul uh, creierii unor anumite tipuri de uh, onorarii. Nu. În amendamentul 735 cred că vedem clar uh, că propunerea comisiei este insuficientă, acest amendament merge mai departe decât atât și dorește, practic, să garanteze independența serviciilor de consultanță. În al doilea rând, pentru a garanta această independență, trebuie să ne asigurăm că, pe lângă propunerile de taxe și comisioane al, făcute de către comisie, orice fel de alte stimulente financiare uh, trebuie să fie interzise. Deci aceste stimulente sunt uh, interzise în cazul în care consultanții e să fie într-adevăr uh, independenți. Dar Comisia nu a ținut cont de propriile sale plăți, pro, uh, propriile sau plățile pe care le face uh, ea însăși. Uh, și spun toate acestea în amendamentul meu 747. În ceea ce privește poziționarea raportorului, eu trebuie să spun că nu, nu consider că e suficient să scriem negru pe alb că uh, clientul trebuie să fie informat de relațiile uh, dintre consultant și uh, părți terțe. Este nimic altceva decât uh, text, ceea ce ne propune Consiliul. Uh, Uh, raportorul îmi cer scuze. Trebuie să ținem cont de faptul că se face o, un anumit tip de uh, publicitate care se bazează pe sintagma consultanță independentă și aceasta vine în, în ochii sau îi bate în ochii clientului. Vă mulțumesc, doamnă președinte. La rândul meu vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru tot ce a făcut în momentul de față. Și eu am plăcerea între ghilimele de a mă tot confrunta cu uh, camere de luat vederi. Uh, de fapt, am avut o experiență foarte ciudată și anume niște, niște reporteri au sărit uh, din tufișurile din fața biroului din circumscripția mea și au început să-mi pună tot felul de întrebări cu privire la MIFID. Uh, e absolut uimitor uh, să... Iată, Tocmai de aceea ne-am întâlnit aici pentru a discuta în deplină cunoștință de cauză aceste teme. Ar fi păcat să ne să ne cramponăm de întrebările lipsite de sens din partea, din partea reporterilor. În ceea ce privește simulentele oferite consultanților, uh, eu consider că propunerile lui Mar- Marcus, într-adevăr, ar fi în uh, favoarea consumatorilor. În momentul de față, com- com- consumatorii rareori cunosc de desubturile activităților de consultanță. Tocmai de aceea transparența este necesară și propunerea raportorului este absolut uh, corectă. Uh, toate pro, uh, pro, propunerile făcute de el trebuie să fie acceptate de către întreaga comisie, pentru că doar astfel, prin implementarea acestor propuneri, vom reuși într-adevăr să avem sisteme practicabile de consultanță. În are sens să ne gândim la cine știe ce modele noi, futuriste, pentru că acestea nu ar putea funcționa în ziua de astăzi. Dacă ne uităm la tipurile de produse cu care avem de-a face, uh, ne dăm seama că pe piață există prea puține produse nete care ar putea face posibilă doar achitarea unui onorar de către, uh, de către client, către consultant. De cele mai multe ori, în momentul de față, consumatorul, clientul este obligat să, să plătească mai multe taxe, atât onorarul cât și uh, alte taxe conexe. Și a, tocmai aceste situații trebuie să fie uh, eliminate astfel încât uh, clientul, dar și consultantul să fie uh, fericiți și mulțumiți cu ceea ce se întâmplă. Eu cred că um, consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a alege și, de asemenea, consultanții ar trebui să aibă posibilitatea de a alege serviciile pe care le oferă. Deci, propunerile raportului mi se par potrivite. De asemenea, în ceea ce privește speculațiile cu prețurile la alimente sau prețurile la energie, eu consider că aceste teme trebuie neapărat să fie discutate și evaluate în contextul acestui dosar. Trebuie să decidem care este calea pe care vrem să o urmăm. De ce spun asta? Pentru că aceste speculații determină în mare măsură uh, supraviețuirea sau calitatea vieții cetățenilor. Și tocmai de aceea îi rog pe colegi să discute și aceste teme. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Astrid. Ja, vielen Dank, Frau Präsident. Ich möchte Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau în calitate de chestor să spun uh, Uh, ceva vis-a-vis -vis de cele zise de domnul Clute uh, odată cu uh, intrarea aceasta violentă în, în sala noastră. Cu toții suntem împotriva speculațiilor pe alimente, dar asta nu permite nici pe, de, în, pe departe anumitor oameni să intre într-o manieră violentă în sălile Parlamentului European. Există reguli și acești oameni au multe posibilități de a-și exprima o obiectivele și uh, nemulțumirile. Dacă uh, e să uh, acționăm în momentul de față, ei bine, trebuie să ne gândim la acțiunile pe care trebuie să le uh, implementăm pentru a ne asigura siguranța aici, în sările Parlamentului. Cu siguranță această temă va fi uh, pusă în discuție al, cu uh, serviciile de bază ale Parlamentului European. Trebuie neapărat să discutăm despre această temă. Trebuie să ne asigurăm pentru a ne garanta propria siguranță că asemenea evenimente nu mai au loc pe viitor, pentru că acești oameni ar fi putut face mult mai mult decât au făcut. Deci trebuie să ne gândim și la siguranța noastră și să echipăm mai bine pe agenții noștri de, de securitate, de siguranță, de pază. Am o întrebare. Într-adevăr, putem să fim uh, încântați de faptul că aceste persoane nu au fost violente. Dacă ar fi fost violente, atunci ar trebui într-adevăr să ne gândim la siguranța noastră, dar ce violență s-a comis aici? Eu nu m-am simțit în niciun fel amenințat. E drept, regulile au fost în, încălcate, dar violență? N-a fost vorba de violență aici. Eu cred că violență, uh, violentă este situația în care cetățenii mor din pricina faptului că alimentele sunt prea scumpe. Aia e violență, nu asta uh, au fost violenți în contactul cu agenții noștri de pază. N-ați văzut cum i-au atacat? Agenții de pază au, uh, le-au cerut uh, pașnic să iasă din sală, dar acești uh, activiști au, au reacționat într-o manieră agresivă. Dumneavoastră nu ați văzut lucrul acesta. Eu i-am văzut pe agenții de pază care au fost împinși de către activiști. Președinte, vă rog, vă rog frumos. Intervenție fără microfon. Eu spuneam, spune doamna Luling, că regulile noastre trebuie să fie uh, pro, uh, respectate și de asemenea nu doar noi trebuie să, fie pro, să fim protejați, ci și agența, agenții noștri de bază. Mă scuzați, președinte, nu desfășurăm acum o dezbatere privind invadarea sălii. Am persoane pe listă care mai așteaptă să ia cuvântul și dacă mai avem timp după aceea, după ce ne terminăm treaba cu MIFID, puteți să discutați. Dar nu mai accept acum discuții privind evenimentele de mai devreme. Și, de fapt, nici pe mine nu m-au prea încântat, deși cred că este trist că aici uh, s-a făcut lobby exagerat de agresiv din diverse părți și s-a încercat intimidarea și defăimarea membrilor care se ocupă de acest dosar, inclusiv a mea. În fine, putem continua. Astrid, te rog cu intervenția. Bine, nu eu am deschis uh, dezbaterea. Eu am, vreau doar să reacționez la cele spuse de alții. Uh, Acum, aș dori în primul rând să-l felicit pe Marcus Ferber pentru munca depusă. Eu doresc să abordez pe scurt câteva subiecte. În primul rând, chestiunea complexității produselor. Unii deputați au depus amendamente. Eu cred că, în ceea ce privește distribuirea produselor, noțiunea de risc nu este neapărat uh, legată de noți noțiunea de complexitate, în special utilizarea produselor derivate, adică a produselor cu risc mai mic. Există produse în legătură cu care uh, detailiștii, retailerii primesc informații simple care permit investitorilor să înțeleagă produsul în care investesc. Și cred că Uh, e un subiect important. Apoi, în legătură cu inducement, cu remunerarea, aș dori să-l felicit aici, în special pe raportor, pentru abordarea sa uh, legată de o transparență sporită pentru investitori și prin facilitarea accesului la informații pentru aceștia fără să fie suprataxați. Cred că e cea mai bună soluție să se interzică uh, retrocedările ar uh, duce la îndepărtarea investitorilor uh, de retail de pe piață. Vreau să-l felicit pe Marcus pentru abordarea sa și o ultimă remarcă privind piețele, regimul de azil al internalizatorilor sistemici trebuie să țină cont de necesitățile specifice ale diferitelor categorii de clienți și să ofere nivelul de transparență cel mai adaptat. Trebuie să favorizăm și amenajarea transparenței free trade pentru non-equities și să consolidăm transparența post-trading. Un ultim uh, cuvânt despre contrapartidele centrale. Introducerea criteriilor de organizare a contrapartidelor centrale la platformele de tranzacționare este esențială ca să se evite ca prea multe contrapartide centrale să aibă acces la aceeași platformă și să ridice, să sporească nivelul de risc. Trebuie să-i mulțumesc lui Marcus aici încă o dată pentru abordarea sa și pentru modul în care a tratat amendamentele. Sunt multe, într-adevăr, și uh, că a reușit să ajungă la un compromis minunat. Mulțumesc! Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Wolf! Uh, Mulțumesc! Voi fi succint. Consider că această directivă este importantă dacă e să ne asigurăm că în Uniunea Europeană vom avea pe viitor reguli unitare. Lucrul acesta nu este garantat. Nu știm care va fi situația pe viitor în zona euro, și se prea poate ca pentru zona euro să prevedem pe viitor o armonizare mai profundă. Cunoaștem uh, cu toții uh, însă poziția Marii Britanii, prin urmare se prea poate ca pe viitor să nu uh, Uh, mergem neapărat în aceeași direcție cu toții, ci să mergem în direcții diferite. Deci, uh, cu atât mai importantă este această directivă. Câteva comentarii. În ceea ce privește societățile industriale, eu am o părere diferită de cea a raportorului. Cele spuse în avizul ITRE sunt raționale. Eu nu cred că există neapărat pericolul ca diferitele societăți să își creeze dintr-o dată noi filiale pentru a eluda regulile. Deci, uh, eu cred că propunerile ITRE sunt, uh, sunt uh, solide. În ceea ce privește, privește protecția investitorilor, da, o temă foarte importantă, sunt de acord cu raportorul și cu mulți dintre colegi. În ceea ce privește transparența fluxurilor de tranzacționare, știm că în momentul de față băncile reușesc într-o manieră uh, cât se poate de facilă să-și ascundă adevăr- adevăratele afaceri și adevăratele produ- produse. Uh, de asemenea, băncile reușesc să nu propună clienților neapărat cele mai bune produse cu putință. În ceea ce privește diferitele uh, produse, eu cred că problema ar trebui să fie reglementată în uh, directiva privind uh, produsele. Există diferite tipuri de cvm uri care ar putea fi definite acolo. În ceea ce privește regimul pentru statele terțe, eu am o atitudine foarte liberală avem nevoie de standarde minime armonizate în cazul clienților retail, e drept, dar în ceea ce privește investitorii și clienții profesioniști, eu cred că condiția actuală ar trebui să se perpetueze și pe viitor. Iar în cazul uh, clienților uh, retail, nu cred neapărat că dacă nu există o filială, atunci tranzac- uh, tranzacția ar trebui să fie interzisă. Nu, ar trebui să lăsăm libertatea de a alege clientului. În ceea ce privește tranzacționarea uh, de mare viteză, eu nu știu care e în realitate diferența între 500 de milisecunde sau un minut sau 5 minute, etc. Eu nu cred că Parlamentul European este neapărat uh, locul cel mai potrivit pentru luarea unei decizii de acest gen. În ceea ce privește specula cu uh, alimente, tema e într-adevăr foarte importantă și trebuie să fie discutată într-o manieră profesionistă. Dar Uh, stimați colegi, vă rog ca uh, pe viitor acești, uh, să, să facem în așa fel încât informațiile pe care le oferim să fie într-adevăr sau le avem la dispoziție să fie într-adevăr transparentă. Prea puțini oameni știu, spre exemplu, că majoritatea acestor contracte sunt tratate la, și anume 97% dintre aceste tipuri de contracte pe alimente sunt uh, tratate la și transacționate la Chicago și nici pe departe în Europa. În ceea ce privește actele delegate, domnul raportor încearcă să găsească, într-adevăr, un fel de echilibru perfect. Comisia vrea prea mult și noi ar trebui să-i spunem uh, că trebuie să, să ne respecte. Mulțumim, Arlene! Am să fiu succintă pentru că am spus niște lucruri în numele grupului, însă doresc să subliniez și să consolidez chestiunea protecției investitorilor. Am înțeles foarte clar de la raportor că nu se dorește neapărat să se urmeze exemplul unui anume stat membru. Cu toate acestea, nu trebuie să uităm catastrofele cu care ne-am confruntat în anumite state membre, pentru că lipsea uh, sau nu era bine tratată protecția investitorilor. În amendamentele mele eu mă concentrez asupra uh, publicării informațiilor. Cred că e important să se consolideze MIFID aici și am depus amendamente referitoare la nevoia de a proteja mai mult consumatorii și investitorii prin uh, garantarea faptului că firmele de investiții nu își remunerează sau nu evaluează performanța personalului într-un mod care să stimuleze acest personal să acționeze împotriva intereselor clienților nu trebuie ca uh, personalul să fie pentru un anume instrument financiar dacă un alt instrument ar fi mai adecvat pentru nevoile clienților. Apoi trebuie să se aibă în vedere posibile taxe pentru serviciile oferite Aș vrea să avem prevederi clare pentru firmele de consiliere, acestea să nu accepte taxe sau beneficii furnizate de un terț sau de o persoană care acționează în numele unui terț, ci să fie remunerate numai prin taxe plătite în numele clientului sau de client. Trebuie să se comunice clar clientului uh, care sunt tarifele și dacă firma oferă servicii în legătură cu anumite servici, uh, instrumente financiare, trebuie ca taxele pentru respectivele servicii să fie prezentate separat. Nu cred că personalul trebuie să recomande un anume instrument uh, financiar unui client uh, retailer, când poate ar fi mai adecvat un alt instrument pentru clientul respectiv. Trebuie ca acel client să fie informat să-i se spună dacă instrumentul respectiv va fi uh, limitat la respectivul instrument sau are alte legături cu firma respectivă. Sper că raportorul să introducă aceste prevederi în compromisul final. Mulțumesc! Mulțumesc! Știu că suntem în întârziere, însă doresc și eu să iau cuvântul aici. Cred că raportorul, după cum ați spus, după cum a spus de fapt toată lumea, face o treabă foarte bună. Trebuie să uh, reușim să stabilizăm piețele și să găsim un echilibru. Aș vrea să spun niște lucruri. Piețele de creștere ale IMM-urilor sau Cred că e foarte util aici dacă raportorul uh, discută și despre ce facem cu capitalul de risc, pentru că începem de la un nivel uh, mic, dar trebuie să recunoaștem că se poate ca respectivul uh, instrument să crească și să devină mai mare. Sunt de acord cu ce a spus Chei aici. Trebuie să ne asigurăm că maximizăm aici șansele de creștere. De fapt, de asta avem nevoie. Uneori, dacă se depășește o anumită dimensiune, intervin alte prevederi legislative pentru respectiva întreprindere, dar dacă acestea se aplică prematur, s-ar putea să nu fie prea bine. În legătură cu taxele, trebuie să le analizăm din două puncte de vedere. Este vorba de aplicările greșite, cred că am încercat să le analizăm cu toții și trebuie să vedem care este uh, aici uh, perspectiva investitorilor. Atunci când e vorba de uh, bani dat, dați înapoi investitorilor, atunci aceștia ar putea să fie stimulați să aleagă o investiție greșită, numai din dorința de a primi niște bani înapoi în loc să-și vadă interesul de investiții pe termen lung. Am depus niște amendamente aici în acest sens. Salut ce ați spus dumneavoastră în legătură cu uh, prevederile din Directiva Cerințelor de Capital. Am reciclat și eu, dacă pot să spun așa, unele din amendamentele uh, din textul Parlamentului privind Directiva Cerințelor de Capital, privind bonificațiile și alte chestiuni și sunt de acord cu raportorul uh, că ar fi bine să importăm ce am făcut în altă parte și a fost bine. În cele din urmă vreau să vorbesc despre de, accesul deschis la compensare și la post-tranzacționare. Cred că este o chestiune foarte importantă uneori când se încearcă să se obțină concurență și prețuri mai bune pentru investitori, se produce o fragmentare și apoi o consolidare, o procedură de consolidare însă aceasta trebuie să fie condusă de piață și nu de o discriminare reglementativă. Trebuie să avem mare grijă să păstrăm un echilibru între accesul deschis și fără discriminare. Ține însă de fapt acest lucru de interoperabilitate și de aceea aș recicla aici uh, citatul de la final al raportorului care cred că era Live and let live, trăiește și lasă și pe alții să trăiască. Trebuie să luăm în serios uh, această idee, adică chiar dorim să reglementăm excesiv, să creăm niște autorități naționale care pot produce riscuri sistemice. Mai de mult credeam că băncile mari sunt bune, acum nu mai suntem atât de siguri. Și cred că trebuie să luăm foarte în serios agenda competitivității și a concurenței. În acest moment, Când traversăm o luptă existențială pentru moneda euro, trebuie ca Uniunea Europeană să fie credibilă și nu cred că are niciun sens să vorbim despre creștere și competitivitate dacă apoi nu punem în practică aceste lucruri. Trebuie ca tratatul, propunerile de guvernanță economică și legislația să, să uh, aibă principii comune și în tratat articolul 119 prevede în mod specific că politicile economice trebuie să fie desfășurate în conformitate cu principiul unei economii deschise de piață cu concurență liberă. Apoi acest lucru este repetat la articolul 119 în legătură cu zona euro. Adică, în ciuda euro, acest obiectiv trebuie să fie păstrat și anume să fie susținute politicile generale din Uniunea Europeană în conformitate cu o economie deschisă, de piață cu concurență liberă. Deci, nu avem nevoie de opt-out pentru zona euro, și dacă ne gândim la guvernanța economică, zona euro este un întreg, după cum s-a văzut, și trebuie să fie introduse reforme specifice în anumite sectoare. Șapte state au prevederi specifice, au recomandări specifice. Germania, Franța, Italia, Spania, Cipru, Finlanda și Austria. Tuturor li s-a spus, practic, trebuie să faceți progrese în sectorul serviciilor. Nu vreau să fac paralele între cei care uh, încearcă să reducă accesul la piață și statele acestea, dar cred că paralelele există. Deci vă rog frumos, haideți să corelăm tratatul și guvernanța economică și legislația, pentru că dorim să fim competitivi, dorim ca Europa să crească și, sincer, în această legislație de bază trebuie să ne respectăm aceste principii, pentru că altfel nimeni din lume nu ne va mai crede. Piețele nu ne vor crede și atunci G20 va ridica pe bună dreptate din sprâncene. Mulțumesc, acum are cuvântul Marcus. Ja, vielen Dank. Ich will es äh, kurz machen. Mulțumesc. Voi fi succint. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru cele spuse și uh, nu pot decât să sper că acest spirit pozitiv pe care l-am extras din intervenții ne va ajuta să respectăm calendarul stabilit. Voi mai face o, un comentariu de natură generală și mai apoi tema va fi încheiată. Și eu m-am întâlnit cu toți. Nu am stat în ultimele luni doar în birou fără a avea întrevederi cu oamenii argumente au tot fost vehiculate. Dar argumentele nu devin mai bune dacă sunt prezentate într-un alt mod. Fiecare dintre noi are diferite întrevederi cu diferiți parteneri de discuție, dar argumentele nu devin mai bune decât alte argumente în momentul în care sunt uh, susținute prin acțiuni de protest. Uh, ei bine, pe mine această formă de prezentare nu mă convinge, ci din potrivă. Aș mai putea da și un proverb uh, grecesc de spus în acest context, dar bine, n-are niciun sens. S-a tot vorbit despre OTF-uri, despre sistemele organizate de tranzacționare. Sper că voi, uh, vom ajunge la compromis. Ole Schmidt a spus niște lucruri care mă fac să cred că, într-adevăr, vom putea ajunge la un compromis. În ceea ce privește tranzacționarea de mare frecvență, am uitat în prezentarea mea să spun că interdicția sponsorizării este esențială din punctul meu de vedere. E important ca prin uh, intermediul mecanismelor de întrerupere temporară a tranzacționării să creăm sisteme Sper, Astrid, că nu vorbesc prea tare. Deci uh, sper că prin aceste circuit breakers, prin aceste mecanisme de întrerupere temporare a tranzacționării, să ajungem la practici uh, cât se poate de echitabile din partea uh, brokerilor. În ceea ce privește excepțiile, și eu am propus excepții și derogări. Însă propunerea făcută de către comisie, și anume definirea uh, excepțiilor în funcție de volumul de tranzacționare, ei bine, mi se pare o propunere greșită. De ce? Pentru că această propunere permite oricărei bănci să cumpere cine știe ce fermă și să obțină derogări pe baza silozului care e anexat respectivei uh, ferme. Am permite astfel băncilor să spună că autoritățile de supraveghere a activităților bancare nu mai au nimic de a face cu activitățile lor care uh, se realizează prin intermediul, uh, ce știu eu, căror ferme, spre exemplu avem o mulțime de, de bănci care uh, reușesc să eludeze regulile au o producție minimă, dar tranzacționează masiv și, uh, și calcă în picioare interesele clienților lor, ei bine, dată fiind această situație, eu cred că trebuie să avem grijă ce facem și trebuie să facem rapid ceva. Dacă mă uit la landul pe care îl uh, reprezint uh, eu, Bavaria, și dacă mă gândesc la ce se întâmplă acolo, într-un context care ar trebui să fie reglementat, e bine, îmi dau seama că există în continuare monopoluri instaurate de anumite bănci, iar decidenții fac tot ce le stă în putință pentru a proteja aceste monopoluri. Ei bine, eu, pornind de la această situație, nu pot spune decât că nu e acceptabil. Există o serie de activități întreprinse de unii și de alții, de unele instituții și de alte instituții care n-au nimic de a face cu domeniul lor general de activitate. Prin urmare, trebuie să, să avem grijă și de aceștia. În ceea ce privește OPCVM-urile, Eu nu cred că acestea sunt neapărat soluția problemei. Dacă mă uit la tot ce a fost uh, standardizat în OPCVM-uri 3 și ce se mai dorește a fi standardizat, bine, îmi dau seama că avem aici de-a face cu produse care ar putea fi foarte interesate între ghilimele pentru uh, investitori. Aceste, uh, să spunem lucrurilor pe nume, aceste produse nu sunt de interes pentru, uh, pentru clienții uh, mici. Și tocmai de aceea standardizarea acestor tipuri de producție nu își are niciun sens. Deci nu cred că OPCVM-urile reprezintă neapărat soluția. Eu cred că ar trebui să discutăm mai degrabă pe tema TRIPS, am discutat cu raportoarea Perez uh, pe această temă și trebuie să ne asigurăm că și în acest uh, uh, că și prin acest dosar putem să, să stabilim niște reguli cât se poate declare, chid că aceste aceste trips pot fi menționate de către noi doar într-un considerent. În orice caz, OPCVM-urile mi se par o idee prea lipsită de sens. Dar vom mai discuta despre asta. Aștept cu nerăbdare discuțiile pe care le voi purta pe viitor, mai mult ca sigur, cu raportorii din umbră și cu ceilalți co- uh, colegi. E clar că fiecare grup uh, în parte trebuie să-și stabilească o linie directoare, iar după ce aceste linii directoare vor fi fost stabilite, cu siguranță vom reuși să ajungem la un compromis. Și vă mulțumesc pentru toate comentariile orale de data aceasta pe care le-ați făcut. Thank you very much. Uh, much... Mulțumesc foarte mult. Uh, oricând mi-am dorit eu să facem o scurtă pauză, am depășit uh, deja timpul alocat pentru aceste subiecte. Încercăm să votăm în uh, comisie pe 8, 9 sau 10 iulie și sperăm pentru o plenară în septembrie, dacă Marcus poate păstra ritmul cu care a lucrat până acum și cu care ne-a impresionat. Atât despre calendar, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței, abuzul de piață, după care vom discuta despre directiva privind sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței. Arlene McCarthy este raportoare pentru ambele dosare. Voi face acum o scurtă uh, prezentare în legătură cu al doilea, un scurt anunț în legătură cu al doilea punct. Avem un acord de cooperare cu Comisia Libe în legătură cu această directivă de la punctul 9. În consecință, există de, încă o dată posibilitatea de a depune amendamente din partea Comisiei noastre. Uh, Termenul uh, nostru limită se uh, trecuse deja înainte de a încheia acest acord, dar acest acord a fost încheiat între timp. Arlina, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintele, mulțumesc tuturor colegilor care mm, s-au implicat în uh, această problemă extrem de complexă. Le mulțumesc și pentru amendamente. Multe dintre ele reprezentau îmbunătățiri aduse textului. Cred că putem fi acord ca abordare și în principiu că trebuie să fim uh, foarte duri în privința abuzului uh, de piață și împotriva celor care manipulează uh, piața și utilizează abuziv informațiile privilegiate. În discuțiile pe care le-am purtat cu organismele de reglementare, am constatat că ei sunt foarte îngrijorați de potențialul de creștere al abuzului de piață în urma în crizei financiare și faptul că uh, reglementăm uh, piețele pentru a uh, închide breșele existente, există punctul de vedere că oamenii uh, vor fi tentați să manipuleze viețile pentru a recupera fondurile pe care le pierd prin închiderea breșelor. Salutăm faptul că Comisia a venit cu această propunere transformând fosta directivă într-un regulament. Uh, în scurtul timp pe care l-am la dispoziție, aș dori, prin urmare, să discut amendamentele și să îi rog pe colegii și pe raportorii din umbră care au depus amendamente um, să um, explice puțin amendamentele lor. Vom avea o um, discuție cu raportorii din umbră am um, schimbat puțin calendarul pentru a mă alinia la cel al domnului Farber, pentru că tot ce facem în legătură cu, cu regulamentul privind abuzul de piață depinde până la urmă de MIFID, de propunerea finală privind MIFID, de aceea dorim uh, să mergem în tandem. Am fost de aceea de acord cu uh, schimbările la orar și cred că unele dintre amendamentele mele merg mai bine în directiva uh, domnului Farber. Lucrăm împreună pentru a uh, realiza un uh, rezultat bun. La articolul 5, definiții s-au depus amendamente. Primul set de amendamente s-a concentrat pe definiții. Unii dintre colegi au uh, făcut amendamente referindu-se la practicile de piață acceptate, um, derivative, instituții financiare și uh, distribuirea semnificativă. Eu uh, nu cred că există uh, probleme cu aceste amendamente. Cred că e bine să le să preluăm acele amendamente, în special în privința practicilor de piață. Există un amendament al unui gular în legătură cu definirea instituțiilor financiare. La primă vedere nu am probleme cu acest lucru, dar aș dori să văd și care sunt opiniile colegilor. Am uh, făcut câteva modificări. Am avut, de fapt, câteva modificări uh, propuse de domnul Schmidt în legătură cu piețele spot. Aș vrea să studiem mai în detaliu acest um, subiect, să vedem ce înseamnă schimbarea definiției um, conceptului de spot market, cred că putem uh, introduce definiția acestor piețe, putem uh, vedea și cum văd autoritățile acest concept, putem introduce o definiție și a conceptului de distribuție semnificativă, unele dintre aceste amendamente ar putea uh, crește claritatea raportului. Eu am, uh, uh, de, am introdus câteva amendamente privind datele din registrele de ordine. Am făcut câteva adăugiri la propunerea inițială a Comisiei. În legătură cu informațiile privilegiate s-au depus mai multe uh, amendamente la articolul 6. E vorba de uh, ESMA, de regulamentele, de uh, îndrumările ESMA în legătură cu aceste standarde privind informațiile care trebuie să fie dezvăluite în, uh, pe piețele de produse derivate și pe piețele spot. Domnul Clint a venit cu câteva amendamente, doamna Gular, domnul Feiu și domnul Schmidt au făcut amendamente în acest sens. În proiectul meu de raport am uh, modificat articolul 6 pentru a face o trimitere la efectul de distorsionare al anumitor produse derivate asupra funcționării pieselor de mărfuri derivate. Am schimbat uh, puțin uh, formularea pentru a clarifica definiția. În legătură cu informațiile relevante și cu cele privilegiate. Sunt în continuare convinsă că am obținut un echilibru adecvat aici. Am spus la început că nu cred că răspunsul este eliminarea, ștergerea. Cred că trebuie uh, ca organismele de reglementare să poată stabili care sunt elementele, informațiile um, relevante. Trebuie să uh, le dăm participanților la piață uh, o noțiune clară a așteptărilor pe care le avem de la ei. Trebuie să venim cu formulări alternative și dacă uh, ei au o altă variantă, cred că trebuie să o um, studiem să-i dăm o șansă. Deci nu cred că trebuie să ștergem oricum ideea de informații relevante de acolo. De ce? Pentru că am avut cazuri practice în cazuri persoanele au fost uh, implicați în cazuri cu informații privilegiate, dar uh, definiția actuală nu acoperă uh, ceea ce au făcut ei și de aceea nu au fost puși sub acuzare. Pentru că informațiile pe care le dețineau ei nu erau considerate informații privilegiate. De aceea mi s-a spus, mi s-a sugerat să introduc acest concept, mi-a venit ideea de a introduce acest concept de informații relevante. Deci nu, nu cred că trebuie să-l ștergem de tot. Uh, pentru că putem uh, permite anumitor persoane implicate în abuzul de piață să scape basma curată pentru că nu avem o definiție suficient de clară a abuzului de piață. Colegii mei au mai depus câteva amendamente pentru uh, definirea informațiilor privilegiate. Mi-a plăcut amendamentul domnei Pieti Kainen. Aș vrea să ajungem la un compromis aici pentru a mă asigura că avem uh, definițiile corecte care să acopere toate conceptele. Definiția investitorului rezonabil a fost și ea introdusă pentru a acoperi uh, investitorii nedefiniți în privința cunoștințelor, experienței pe piață. Mă îngrijorează faptul că această definiție ar, defini- ar uh, limita sfera de aplicare a investitorului, investitorului Doamna Swinburne și um, alți colegi au făcut uh, amendamente în acest sens. Dacă avem un director al unei instituții financiare care a, făcut, care a fost acuzat uh, și uh, condamnat pentru fraudă, există persoane care uh, ar putea investi în uh, compania respectivă. Nu știu dacă cum, uh, definiția ne ajută aici, dar cred că trebuie să studiem uh, cu atenție amendamentele pentru a vedea care este intenția lor, de fapt. Celălalt grup de amendamente, amendamentele 7 și 8 în legătură cu uh, manipularea pieței și uh, utilizarea de informații privilegiate. Utilizarea abuzivă de informații privilegiate trebuie să facă, uh, pe baza recomandărilor, ar trebui să fie includă în sfera de aplicare. Domeniul de aplicare interzice la ora actuală uh, îndrumarea unele anumite persoane încurajarea de a face tranzacții cu anumite um, titluri de valoare. Însă um, nu este acuzată, nu este acoperită persoana care, folos, care beneficiază de um, indiciul care îi se dă este acuzată doar persoana care deține informațiile privilegiate și care le transmite mai departe, dar nu și beneficiarul acestor informații. Cred că trebuie să închidem această breșă și persoana care acționează ca urmare a unui indiciu să fie și acoperită, pentru că sunt scheme foarte uh, complicate în care se recrutează persoane externe um, care să facă recomandări și aceste persoane nu sunt acoperite de uh, regulamente și de controlele care se fac. Deci am făcut un amendament pentru a uh, acoperi această, pentru a umple această breșă. Persoanele care uh, acționează după ce primesc un, invi, un indiciu sunt de fapt um, poartă de fapt mai multă vină decât persoana care le-a furnizat acel indiciu, în opinia uh, organismelor de reglementare. De aceea am făcut acest amendament și doamna Swinburne a făcut unul în același sens. Am mai făcut amendamente pentru a defini situații care nu sunt clasificate ca uh, utilizare abuzivă de informații privilegiate în scopul uh, um, ofertelor publice, de exemplu, și includerea noțiunii de tentativă de abuz de informații privilegiate, pentru că avem uh, situații în care nu se aplică neapărat definirea uh, abuzului. Uh, avem amendamente din partea domnului Simbon și domnului Bowles și domnului Pietikainen, amendamente foarte bune. Trebuie să introducem definirea tentativei de abuz. Doamna Pietikainen are o propunere în acest sens. Doamna Gular și-a um, a, a dorit să elimine tentativa din um, sfera de aplicare a definiției abuzului. Noi nu vrem să eliminăm totuși tentativa pentru că ea se regăsește în uh, propunerile Comisiei și Consiliului și tentativele au fost uh, definite și în uh, directivele anterioare. Deci dacă ștergem tentativa de aici, facem acest regulament mai slab. Mai slab decât um, directiva privind abuzul de piață, acum actualizată. Am mai, făcut, am mai primit câteva amendamente din partea domnului Pietikainen, domnului Ferreira și din partea domnului Swinburne referitor la prețul uh, anormal crescut artificial Am făcut și eu câteva amendamente legate de practicile care afectează prețurile, indiferent dacă aceste practici au fost sau nu intenționate. Um, am făcut câteva paragrafe legate de informațiile care ar trebui să fie dezvăluite. Eu nu sunt pentru eliminarea tentativei de abuz de piață, după cum am spus. Trebuie să avem acest, acest concept aici pentru a ne asigura că piața rămâne integră. Dacă analizăm articolul 13 cu listele deținătorilor de informații privilegiate, aceste liste reprezintă un instrument foarte util pentru autoritățile de viață când investigează abuzul. În prima prezentare a raportului meu am eliminat uh, derogarea um, IMM-urilor um, de a fi uh, trecute pe o listă de informații privilegiate. Consider că trebuie să încercăm în continuare să reducem uh, povara administrativă asupra IMM-urilor, însă în cazul abuzului de piață cred că această derogare ar fi inadecvată, pentru că acesta este principiul de bază al um, regulamentului care are ca scop protejarea investițiilor și cred că to- toți participanții la piață trebuie să joace după aceleași reguli. După ce am analizat în detaliu acest lucru, am constatat că în Finlanda 99% din uh, companii sunt IMM-uri. Deci 99% din companiile active în Suedia ar fi, uh, în Finlanda ar fi, uh, nu ar mai fi acoperite de regulament. Observ că uh, există o tendință de creștere a numărului de boutique traders, de mici uh, tra- uh, investitori uh, artizanali, dacă le pot spune așa, care um, cresc. JP Morgan, Golden, Golden Sachs, Bank of America um, se folosesc uh, și ele de această, de această posibilitate și încep să facă afaceri uh, ca IMM-uri. Deci nu cred că nici uh, că micii nu cred că micii trader ar trebui să fie scutiți. Cred că mai degrabă putem uh, simplifica uh, modurile în care IMM-urile se pot, uh, pot respecta regulamentul. Acesta cred că ar fi o variantă mai bună. Un document din partea Asociației IMM-urilor, au spus că regulile um, privitoare la lista deținătorilor de informații privilegiate reprezintă un element cheie din acest uh, regulament și că ei consideră că această listă um, că această listă este foarte utilă. Deci nu cred că are niciun rost să îndeportăm o obligație care îl revine acum IMM-urile și pe care ei o doresc și chiar au spus în mod expres acest lucru. Le-am ușurat sarcina uh, spunând că pot um, furniza lista aceea prin intermediul unei rețele, deci le-am le cerem mai, mult, mai puține proceduri administrative, dar nu am spus că ei nu mai trebuie să depună lista deloc. Traderii mici uh, au servicii personalizate, într-adevăr, pot fi clasificate ca IMM-uri, dar nu cred că ele trebuie să fie scutite de la aplicarea acestor reguli. Nu trebuie să beneficieze de derogări. ESMA și nu comisia trebuie să decidă ce informații trebuie să fie incluse pe listă. Lista trebuie să fie păstrată timp de 5 ani. Propunerea comisiei nu furnizează un termen, dar lasă acest lucru la latitudinea actelor delegate. Spune că acest lucru va fi stabilit prin acte delegate. Oricum, detaliile vor fi stabilite de ESMA, așa spunem noi cel puțin. Cerințele ca persoanele de pe listă să înțeleagă implicația um, implicațiile obligațiilor lor. Cred că acest lucru e foarte important. Aceste amendamente au, uh, pe care le-am primit uh, din partea domnului Gular și domnului Canfa au spus că trebuie să ajutăm imeurile să-și înțeleagă obligațiile de reglementare pentru a, ca ele să nu ajunge să încalce regulile pentru că nu sunt informate. Articolul 14. Tranzacțiile manageriale. Eu am șters uh, pragul pentru tranzacțiile care trebuie să fie dezvoluite, dar uh, Comisia a venit cu propunerea de um, două zile de la momentul încheierii tranzacției. Am introdus, prin urmare, conceptul de fereastră de tranzacționare, în care uh, se permite uh, managerilor să facă tranzacții. Alți deputați și uh, alte părți interesate mi-au spus că ar fi util ca managerul să li se acorde o, o fereastră tranzacționare în interiorul altei ferestre, altei perioade. De aceea cred că trebuie să încercăm să definim mai bine situația acolo. Comisia m-a informat că ideea, conceptul uh, este bun. Deci am putea să o introducem. Eu am încercat să acopăr situația în care companiile care tocmai și-au vândut acțiunile imediat după ce s-au publicat uh, cifrele au uh, sfârșit uh, câștigând foarte mulți bani în timp ce investitorii au pierdut bani pentru că nu dețineau de aceleași informații de care beneficia, nu dețineau aceleași informații de care beneficia compania. Deci cred că ar fi bine să găsim o cale de a asigura um, condiții egale în sistem, echitate. Există prevederi care uh, descurajează manage, managerii să abuzeze de informații privilegiate. Uh, aceste informații sunt importante pentru că dorim ca piețele să fie transparente și dorim ca investitorii să aibă încredere. Propunerea Comisiei clarifică că orice tranzacție făcută de o persoană um, în numele unui manager trebuie să fie raportată autorităților competente și să fie pusă la dispoziția publicului. Eu cred că uh, Tranzacțiile pot fi uh, dezvăluite în două zile, e fezabil. După cum am spus, nu văd de ce ar trebui să existe un uh, prag uh, la momentul în care tranzacția este încheiată. Dacă nu ai nimic de ascuns, de ce n-ai dezvăluit despre ce tranzacție e vorba până la urmă? Mă îngrijorează puțin, dar poate că îmi pot clarifica colegii anumite chestiuni, și anume de ce au ales uneori un prag mai mare. Inițial în directivă, propunerea comisiei spunea 5.000. Unii colegi au uh, crescut uh, valoarea la 20.000, după care au crescut la 50.000 și apoi au uh, introdus și o clauză de resetare aceasta cred că nu face decât să reducă tra transparența și încrederea investitorilor. Domnul um, Canfin a eliminat pragul, a inclus și un, uh, o fereastră de tranzacționare de o săptămână în care managerii să poată facă tranzacții. Doamna Swinburne a păstrat uh, pragul comisiei, dar a spus că trebuie definit de ESMA și a schimbat uh, actele delegate uh, cu, cu standardele de reglementare. Uh, cred că putem ajunge la un compromis și în acest domeniu, un compromis care să țină cont de preocupările tuturor colegilor care au depus amendamente. Dacă ne gândim la articolul 17, autoritățile competente, m-am bucurat să văd că amendamentele depuse merg în același sens. Consiliul dorește ca autoritățile să aibă suficientă putere pentru a putea face față um, abuzului de piață, inclusiv puterea de a îngheța și sequestra um, activele. S-au depus amendamente care merg, așa cum am spus, în același sens. Um, se dorește ca autoritățile să aibă suficientă putere um, pentru a um, combate abuzul de piață, pentru a um, îngheța și sequestra active și de a suspenda tranzacționarea dacă este necesar și de a interzice anumite practici. Dacă trecem la um, supravegherea transfrontalieră, o problemă care ține de MIFID, După cum am spus, trebuie să avem uh, consecvență și coerență. Trebuie să încercăm cel puțin să îmbunătățim supravegherea transfrontalieră. După cum am spus în uh, prezentarea proiectului de raport, în contextul actual al tranzacționării e imposibil, e foarte dificil, dacă nu chiar imposibil, să se um, detecteze manipularea uh, pieței uh, prin schimbarea locației. Uh, Trebuie să existe um, uh, date um, actualizate în registrele de ordine de tranzacționare. Uh, știu că sunt multe uh, informații, multă lume a spus că e prea mult, sunt prea multe sarcini. Știu că propunerile mele sunt susținute în principiu de deputați, dar am primit și amendamente care impun ca responsabilă să fie autoritatea din piața inițială a tranzacției. Doamna Pietikainen și domnul Clint au depus amendamente în acest sens, în care se schimbă uh, autoritatea uh, care a emis titlul de valoare. Domnul Canfa are un amendament în sensul poziției mele. Se pune mult accentul pe uh, statul, autoritatea care emite titlul de valoare. Organizația de reglementare consideră că supravegherea transfrontalieră este mai eficientă dacă uh, piața cea mai lichidă are autoritatea responsabilă. Există TREM uh, și există și un, uh, un organism, un mecanism stabilit la articolul 23.5 al MIFID. Cred că această primă încercare de îmbunătățire a supravegherii transfrontaliere este una onorabilă. Doresc să discut cu colegii în continuare pentru că sunt multe uh, chestiuni asupra care nu suntem de acord, de exemplu, decizia uh, alegerii pieței primare sau pieței uh, celei mai lichide. Noul articol 10a, uh, abuz, introducerea abuzivă a datelor în uh, registrul de ordine de tranzacționare. Vreau să avem măsuri de descurajare puternice pentru a descuraja astfel de practici abuzive. În raport introduc obligația operatorilor locației de tranzacționare pentru a avea um, reguli care să interzică, care să facă imposibil, um, ab, uh, imposibil abuzul de um, abuzurile în introducerea de date în registrul de ordine tranzacționale. Am dorit să avem această, această discuție în legătură cu abuzul de piață, pentru că se fac multe uh, nereguli la introducerea de date în registrele de ordine. Mai mulți uh, deputați au făcut amendamente introducând anumite rapoarte, dar au spus că cifra exactă trebuie să fie stabilită de ESMA. Sunt, mă bucur că s-au implicat colegii și că au venit cu variante alternative. Uh, Cred că va trebui să avem și o discuție cu raportorii din umbră înainte de a ajunge la o concluzie finală. După cum am spus mai devreme, la discuția MIFID, domnul Goebbels este de părere că ar trebui să existe restricții um, în legătură cu perioada de 500 de milisecunde, perioada de păstrare a ordinului de tranzacționare. Trebuie să ne asigurăm că avem o abordare coerentă um, la MIFID și la regulamentul privind abuzul de piață. Trebuie ca cele două dosare să fie aliniate. Voi lucra cu domnul Ferber și cu ceilalți uh, raportori din umbră care se ocupă de MIFID pentru a ne asigura că și în MIFID există posibilitățile, posibilități de abordare a problemelor legate de abuzul de piață. Trec la uh, sancțiuni, prevenirea și uh, detectarea abuzului de piață. La articolul 11 avem o serie de amendamente foarte solide privind uh, obligația de a uh, anunța toate uh, utilizările abusive ale informațiilor, informațiilor privilegiate, domnul uh, a introdus astfel de, de amendamente și nu doar el. În ceea ce privește sancțiunile administrative, avem de asemenea amendamente. În aceste amendamente se spune clar că avem nevoie de astfel de sancțiuni foarte severe. Există colegi care vorbesc despre sancțiuni administrative monetare și, de asemenea, de sancțiuni administrative care se implice, practic, uh, scoaterea din joc a pe o anumită durată, de la 2 până la mai mulți ani, a celor care se fac vinovați de astfel de practici abuzive. Unii cer mai uh, sancțiuni mai severe, eu uh, am cerut sancțiuni mai puțin uh, severe, dar vom ajunge la un consens. În ceea ce privește uh, whistleblowing, avem de asemenea amendamente de factură diferite. Diferită. Unii precum domnul Schmidt, a cerut ca statele să fie să nu mai aibă posibilitatea de a oferi stimulente financiare pentru obținerea de informații de acest gen. De, de asemenea, există amendamente prin care toate, se cere ca toate instituțiile financiare să pună pe picioare strategia antifraudă. Eu sunt de acord cu această propunere a doamnei Bowles dar, sinceră să fiu, nu prea înțeleg cum ar putea o arăta o asemenea strategie și trebuie să fim foarte clare aici. Cerem o strategie unică și armonizată sau uh, lăsăm instituțiile financiare să decidă ce și cum va trebui să arate această strategie din punctul lor de vedere. Deci mai trebuie să discutăm. În articolul 11 avem amendamente conform cărora autoritățile comandate și uh, ESMA trebuie să ofere can uh, canale protejate pentru cei care doresc să ofere informații cu privire la utilizările abuzive sau abuzul pe piață Lucru acesta este foarte important. Există în continuare o reținere din partea colegilor de a oferi informații cu privire la alți colegi pentru că nu știu exact dacă se bucură sau nu de protecție și tocmai de aceea trebuie să creăm canale de protecție a acestor whistleblowers. Trebuie să le oferim acestor uh, indivizi uh, posibilitatea de a face, de, a, de a-și turna colegii uh, uh, fiind sigur că identitatea lor va fi protejată și uh, Cred că cam atât deocamdată și mai apoi vom trece la directivă. Vă mulțumesc foarte mult și aștept uh, comentariile colegilor. Vă mulțumesc. Sper că vom reuși să scurtăm uh, dezbaterea privind bugetul care urmează. Doamna Piti Kainen este prima. Vă mulțumesc. Voi încerca să fiu succintă Vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru cooperarea constructivă și efortul pozitiv pe care l-a realizat până în momentul de față. Așa ca și comentariu general, dați-mi voie să spun că văd că există suficient uh, spațiu pentru a obține niște compromisuri largi. În ceea ce privește domeniul de aplicare, consider că trebuie să ne asigurăm că absolut, că absolut toate locurile de tranzacție sunt acoperite. În ceea ce privește informațiile privilegiate. Doamna raportor a făcut o prezentare extensivă. Eu sunt de părere că trebuie să avem informațiile relevante. Știm cu toții cât de dificil e să definim și să identificăm acele cazuri în care s-au folosit uh, într-o manieră abuzivă informații privilegiate. În ceea ce privește garanția pentru comportamentul uh, acceptat, eu cred că trebuie să creăm o definiție cât se poate de clară cu privire la acest sau pentru acest comportament uh, agreat. Dar nu trebuie neapărat să definim uh, comportamentele inacceptabile. Asta din punctul meu de vedere. În ceea ce privește tranzacționarea de mare frecvență și algoritmele de tranzacționare de mare frecvență, aceasta este o temă pe care am tot discutat-o noi, raportorii din umbră. Știm că există ordine abuzive și știm că această temă este una foarte sensibilă și foarte dificilă. Eu cred că taxele sunt o manieră bună de a rezolva problema. De asemenea, e important ca conceptul de neutru din punct de vedere tehnologic să fie bine definit. În ceea ce privește abuzul de piață, vă mulțumesc pentru comentarii. Eu cred că, într-adevăr, e important să avem un domeniu de aplicare larg, însă Dacă ne uităm la ce se întâmplă în uh, Franța, în Spania, în Italia, etc., Eh, ne dăm seama că e important să creăm un fel de echitate juridică și claritate juridică. Listele insider pentru IMM-uri, da, o temă importantă. IMM-urile par să sufere și uh, e clar că nu își doresc să fie tratate precum uh, societăți de rang uh, secund și să fie pusă undeva după investitori. Deci e clar că reglementările privind aceste liste insider ale IMM-urilor sunt importante. În ceea ce privește administratorii, Vorbeați despre fereastra de tranzacționare, o săptămână cred că ar fi uh, un termen suficient. Dar în orice caz, administratorii, managerii, uh, dată fiind natura activității lor, dețin aceste informații privilegiate din totdeauna și, prin urmare, eu nu cred că această regulă va rezolva întru totul uh, problemele cu care ne confruntăm. pragul 0 sau 2000, ei bine, nu e neapărat un aspect foarte important. De obicei, volumele sunt mai mari de 2000, oricum, așa că o asemenea normă ar fi o dovadă a birocrației pe care o sprijinim. Apoi, Comentariile dumneavoastră cu privire la investitorul rațional merg în direcția cea bună din uh, punctul meu de vedere și, de asemenea, acțiunea în urma unei unui indiciu. Da, comentariile dumneavoastră sunt perfecte. În ceea ce privește autoritățile competente, eu consider că autoritatea competentă trebuie să se, reg- să se regăsească sau să fie aceea a pieței principale. Pornesc de la premisa că aceștia au acces mai rapid la informații de mai bună calitate decât uh, uh, piața cea mai lichidă. La bine, aceste teme vor mai fi discutate de noi în ședințele raportorilor din um-, umbra. Domnul Clintz. Acest uh, dosar este clar, esențial. Cazul uh, de la New York de săptămâna trecută ne arată cât se poate de clar cât și cum uh, pedepsesc autoritățile folosirea americane, folosirea abuzivă a informațiilor privilegiate. Și uh, tocmai de aceea noi acum trebuie să ne asigurăm că prin uh, reglementările noastre ne apropiem de modelul american. Ar fi păcat ca americanii să se descurce mai bine la implementarea unor norme, în timp ce Germania și mai știu eu ce stat membru al Uniunii Europene nu pune în aplicare niciun fel de reguli. Și acum să trecem la comentarii. Directiva din 2003 ar trebui să fie consultată din nou. Acolo există o serie de definiții pe care trebuie să le uh, Uh, luăm în considerare. Se spune la un moment dat că folosirea informațiilor privilegiate cu privire la o altă societate pe care deținătorul informațiilor uh, sau cel ce obține informațiile privilegiate le folosește pentru uh, preluarea respectivei societăți care, din care se scurg informațiile privilegiate, etc., etc., ei bine, trebuie să ne uităm din nou la directiva din 2003 și să vedem dacă ce se spunea acolo mai e valabil sau nu. În ceea ce privește OTF-uri, am tot discutat despre ele la punctul antenor, anterior, în ceea ce privește listele de insider, e clar că toată lumea trebuie să fie inclus acolo, indiferent de dimensiunea lor. Să nu uităm că dimensiunile uh, societăților sunt diferite în diferitele state membre și tocmai de aceea toate societățile ar trebui să fie incluse aici. În orice caz, însă, costurile implicate de aceste liste pentru uh, societăți trebuie să fie ținute în frâu și tocmai de aceea, iată, un nou uh, argument în favoarea listelor insider. În ceea ce privește definiția informațiilor privilegiate, Consiliul a șters acest articol, nu pentru că l-ar considera lipsit de sens, ci pentru că consideră că articolul ar trebui să fie reformulat. Și eu sunt de aceeași părere cu Consiliul. Eu uh, cred că ar trebui să încercăm pe, în cursul trilogului să ajungem la o definiție clară care să nu fie neînțeleasă de către nimeni. În ceea ce privește limitele de tranzacții, eu aș merge mai departe de 20 de mii de euro, chiar dacă și această limită aș putea să o accept. Dar să ne asigurăm că uh, această limită nu este utilizată la rândul ei într-o manieră neabuzivă, adică unii trans, trans, tranzacționează 20.000, după aceea alți 20.000 și uh, se asigură astfel că nu trebuie să, să anunțe pe nimeni ce fac. În ceea ce privește supravegherea transfrontalieră, unii își doresc ca IPO să fie luat ca loc uh, esențial pentru supraveghere. Bine, înțeleg și argumentele cu privire la piața cea mai lichidă care ar trebui să fie uh, locul din care se face supravegherea. Dar haideți să fim realiști. London, uh, Londra, îmi cer scuze, sau Parisul sunt locurile cele mai lichide, cu putință, piețele cele mai lichide. Dacă am uh, stabilit această regulă a pieței cele mai lichide, vă dați seama că am uh, acționat în detrimentul uh, micilor piețe din estul Europei, spre exemplu, care abia se trezesc la viață. În ceea ce privește whistleblowing, uh, nu mi-aș dori să introducem reguli care să genereze, practic, o cultură a spionajului uh, în cadrul societăților. Eu aș fi foarte precaut în acest sens. Mai apoi, Uh, sancțiunile administrative. Sancțiunile trebuie să existe, trebuie să aibă o anumită dimensiune, dar uh, propunerea făcută până la 10% din uh, cifra de afacere anuală mi se pare exagerat, pentru că am ruina o mulțime de societăți prin asemenea regu- printr-o asemenea regulă. 10% din uh, cifra de afacere ar însemna tare, tare mult. Mie mi se pare că mergem prea departe. Dar iată, încă o temă pe care trebuie să o, clarifica, să o clarificăm. Uh, Uh, colaborarea dintre ESPA și autoritățile naționale de supraveghere, da, o temă importantă, mai apoi uh, uh, notificarea tranzacțiilor în decursul a două zile. Mie mi se pare că acest termen este fezabil. eu um, am o experiență în acest domeniu și um, aș merge chiar până într-acolo încât să spun că o zi este mai mult decât suficient pentru a face o asemenea notificare. Dar bine, culturile naționale sunt diferite, uh, structurile sunt diferite, dar uh, cred că acest termen poate fi respectat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, în curând vom intra în întârziere. Și vă amintesc că nu pot, putem să amânăm discuția pe bugete, pentru că o votăm în seara aceasta. Acum cine urmează, Versi sau ECR-ul? Ok, haideți, haideți, dăm cuvântul de data asta. Thank you very Mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să mulțumesc raportoarei care s-a uh, străduit foarte mult chiar și să uh, ține la oaltă aceste două dosare, ceea ce este deja greu și a reușit și să își impună propriile idei și să facă amendamente la propriul său raport. Cred că e foarte interesant. Aș vrea să mă refer aici la niște chestiuni minore, pentru că știu că nu avem timp, dar uh, vreau să vă spun că încercarea de a manipula piața este o uh, greșeală la fel de mare ca și uh, încercarea reușită de a manipula piața și orice măsuri luăm împotriva acestor uh, manipulări ale pieței este, sunt foarte binevenite și voi susține pe colegii care încearcă să împiedice această manipulare a pieței, inclusiv încercările de manipulare a pieței. Sunt uh, una din puținii colegi care au, uh, s-au luptat cu o politică a zidului chinezesc și trebuie să vă spun că e foarte costisitoare pentru toate firmele la toate nivelurile și trebuie să ne dăm seama că uh, informațiile uh, din interior pot uh, să-i uh, ajute pe investitori să și îndeplinească uh, rolul de guvernanță corporativă. Și deci e mai bine să ai puține informații decât să fii blocat după un zid chinezesc. La articolul 4a am accept, avem practicile acceptate de piață în interesul unei piețe unice pentru Europa. Și aș vrea să vă spun că eu sper că începem să eliminăm practicile actuale de piață în unele state membre și să ne îndreptăm către un singur set de reguli și de practici și cu siguranță un singur set de principii. Deci aș dori să aflu ce fel de uh, excepții se vor accepta la uh, practicile actuale. În ceea ce privește supravegherea încrucișată a pieței, am citit textul cu mare atenție și prefer propunerea inițială a lui Arlene mă îngrijorează alegerea unui loc unic de, tranzic- de tranzacționare care să fie responsabil de supravegherea încrucișată a piețelor. Nu știm unde se află cu adevărat lichiditățile, într-adevăr uneori nu e cazul burselor naționale, uneori uh, se află în alte părți și nu știu dacă în MIFID pot, putem face diferența între locurile de tranzacționare din perspectiva locului unde se află cu adevărat lichiditățile. Uh, fie că uh, e vorba de un sistem multilateral sau de altceva. Nu știu dacă MIFID-ul poate să uh, privilegieze unele din aceste locuri față de altele. Deci mi-ar conveni mai mult textul original al lui Arlin. Cred că modelul european în cadrul MIFID e foarte diferit de cel din Statele Unite, pentru că Statele Unite au uh, cerințe de supraveghere încrucișată a piețelor, dar au și un alt regulament finanțat direct de două dintre piețele majore. Sunt niște chestiuni aici pe care nu trebuie să le transpunem. Nu trebuie să luăm modelul american și să-l aducem în Europa, pentru că MIFID este un punct de pornire foarte bun și un eșafotaj foarte bun pe care să lucrăm. În legătură cu IMM-urile, înțeleg ce spunea Arlene în legătură cu aceste liste de insider cred că sunt foarte uh, bune. E bine să înțelegem că acestea trebuie să fie catalogate în mod regulat, însă așa se creează birocrația. Nu înseamnă că nu trebuie să fie păstrate. Sigur că fiecare întreprindere trebuie să le păstreze pentru propria protecție. Mă bucură că raportoarea încearcă să găsească soluții ca piața IMM-urilor să devină funcțională și sperăm să, uh, să ne asigurăm că categoria IMM-urilor în cadrul MIFID va fi bine Uh, reglementată. Sper ca raportoarea să urmeze și alte exemple de bune practici din lume, de exemplu în Singapore se oferă foarte bine servicii pentru uh, firmele listate și uh, clienții sunt protejați prin legislația antiabuz. Cred că avem cu toții interesul uh, de a face din piața de creștere a IMM-urilor o piață viabilă pentru Europa, în așa fel încât creșterea să se producă cu adevărat. Mă bucură majoritatea prevederilor din raport în forma sa actuală și cu siguranță uh, comentariile raportoarei care sunt foarte utile. Aștept cu nerăbdare textul de compromis în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Vreau să le spun celor care vin pentru următorul punct că suntem în întârziere. Vom face tot ce putem. Sven. Thanks, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc raportoarei pentru abordarea sa a acestui dosar pe planul conținutului și pe planul procesării. Aș vrea să subliniez unele din elementele cheie pentru noi, articolul 10a, acolo se introduce termenul uh, prevederi privind intrarea abuzivă și cererea de a se stabili uh, taxe mai mari pentru orice raport de tranzacționare de 1 la 10 și o limitare absolută la 50 la 1. Salutăm uh, faptul că se susține principiul de a avea o abordare sigură a whistleblowing-ului și de asemenea sperăm ca la articolul 11 2A9 al raportoarei să se menționeze acest lucru. În legătură cu ce a spus Wolf Klintz, aș avea părerea opusă și îmi pare rău că nu mai e aici colegul. Acești uh, whistleblowers prezintă probleme existente în întreprinderi și, ca să, și este absolut esen, esențial să li se garanteze siguranța ca să fie dezvăluit abuzul de piață și e important ca Parlamentul să aibă o părere puternică. Aici, la articolul 11, 2b, 9 e foarte important să se uh, introducă protecția acestor persoane și ne bucură că și raportoarea susține această idee. Articolul 12.4 subalineatul 2, paragraful 2, noi am sugerat aici o clarificare a procedurii pentru aprobarea uh, dezvăluirii amânate a informațiilor. Articolul 14.4a nou reintroduce o fereastră de o săptămână în care ă, persoanele cu responsabilități de conducere se poată să limiteze ă, furnizarea de informații similară cu ă, utilizarea abuzivă a informațiilor. Mai mult, în legătură cu interdicțiile comerciale, la articolul 26, literele F și H, uh, se prevede introducerea temporară de interdicții. Noi avem în vedere o uh, perioadă de 2 ani de interdicție pentru infracțiuni legate de abuzul de piață și de asemenea o perioadă suplimentară în cazul uh, unei recidive. La articolul 26, paragraful 2 este menit să consolideze sancțiunile. Mai mult la, în legătură cu amendamentele colegilor, aș mai avea câteva observații. Ole Schmidt a eliminat referirea la comportament în ceea ce privește abuzul de piață și preferă să păstreze termenul uh, tranzacții noi preferăm uh, sensul mai larg permis de termenul comportament. Nu suntem convinși că nu e posibil din perspectivă juridică. Salutăm amendamentul lui Pervanș Berez, doamna, al doamnei Pietikainen și al lui uh, Jean-Paul Gozes uh, referitor la acceptarea unor anumite practici de piață la nivel național, ceea ce ar putea oferi o mai mare armonizare în acest domeniu. Salutăm și amendamente depuse de mai mulți deputați care au obiectivul de a se asigura că uh, jurnaliștii nu vor fi victime uh, ale abuzului de piață uh, ca urmare a îndeplinirii activităților lor cotidiene. Trebuie de asemenea să Uh, fim atenți la articolul 7, alineatul 7, care ar trebui să fie eliminat. Salutăm amendamentul 229 al raportoarei, care se referă la încercarea eșuată de manipulare a pieței, care trebuie totuși să fie considerată o încălcare a regulamentului. În cele din urmă, ideea lui Kay Swinburne din articolul 34a nou privind uh, crearea unui comitet uh, de consiliere al ESMA privind acest subiect, care să aibă sarcina de a uh, actualiza în permanență legislația ținând cont de evoluțiile tehnologice, care este o idee foarte bună. Mulțumesc, doamna Matias. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru o analiză foarte cuprinzătoare a opțiunilor uh, existente. Știm că această legislație este foarte solicitantă pentru că trebuie să fie foarte precisă și să conțină definiții foarte clare. Fără definiții clare nu vom găsi o cale de progres coerentă. De aceea s-au depus atât de multe amendamente Aș avea însă câteva comentarii. Dacă dorim uh, definiții clare, atunci trebuie să analizăm uh, practicile pe care le considerăm noi acceptabile. În ceea ce privește elementele structurale ale dezbaterii, cred că această legislație trebuie să aibă un domeniu de aplicare extins, trebuie să acopere piețe, produse și tipuri de tranzacții. Așadar, sunt de acord cu includerea încercărilor de a manipula piața. E una din ideile raportoarei. Dacă eliminăm acest termen încercare, uh, nu uh, este suficient textul uh, rămas. Trebuie să vă spun că mă preocupă încă un aspect, pe, un mm, mm, lucru pe care nu-l vom susține de altfel. S-au depus amendamente menite să sporească anumite sancțiuni. Avem foarte multă legislație în acest domeniu și arată însă ca un șvaițăr. Are foarte, foarte multe lacune. Cred că trebuie să încercăm să evităm proliferarea uh, scutirilor și a uh, posibilităților de opt-out. De asemenea, trebuie să uh, ne gândim și la uh, întreprinderile mici. Faptul că sunt mici nu înseamnă că sunt mai virtuoase sau mai puțin virtuoase. Ce contează este uh, accesul lor la informație, deci trebuie să susținem această propunere. După cum am spus, avem foarte multă legislație în domeniul reglementării pieței, dar are atât de multe lacune, atât de multe găuri, încât nu știu, nu știu dacă vom reuși să susținem uh, mai și mai multe uh, scutiri și excepții și până la urmă lacune. Nu voi fi pentru acest lucru. În ceea ce privește tranzacțiile extrabursiere, Avem o reglementare a platformelor, deci nu cred că trebuie să mai introducem noi criterii de noi platforme, pentru că avem suficientă legislație în acest domeniu. Sigur că întreprinderile financiare vor încerca întotdeauna să găsească puncte slabe din legislație. Trebuie să evităm uh, să creăm și mai multe lacune. Pentru că, în orice caz, întreprinderile vor încerca să eludeze orice fel de reglementare, deci uh, noi nu trebuie să le înlesnim misiunea. Vorbeam despre aceste tranzacții și modul în care afectează piața, dacă au un efect nociv sau nu. Trebuie să ne întrebăm și uh, dacă au cumva un efect asupra uh, echității sociale, cum e cazul piețelor de alimente. Până la urmă, această legislație uh, va intra în vigoare și trebuie ca autoritățile de reglementare să aibă acces la toate informațiile posibile. În trecut am avut încercări de legislație tentative care au avut drept rezultat doar limitarea accesului la informație pentru întreprinderi și până la urmă am ajuns uh, la o misiune imposibilă. Avem nevoie de acces la informație, trebuie ca piețele să poată profita și trebuie să prof- ele profită de orice lacună pe care o permitem. Credem că competențele autorităților de reglementare trebuie să fie solide. Ei au nevoie de acces la portofoliu, e foarte important. Și principiul pe care trebuie să-l urmăm aici este că e mai bine ca autoritățile de reglementare să aibă acces uh, mai mult decât necesar, decât să aibă mai puțin acces decât e necesar. Însă vom mai intra în detalii la reuniunile uh, raportorilor din umbră, pentru că văd că nu mai avem timp. Mulțumesc, uh, am să mă șterg de pe lista vorbitorilor și am să-i dau cuvântul lui Arlene, care va trage concluziile și sper că ne va prezenta și o informație actualizată în legătură cu directiva. Însă, în orice caz, trebuie să încheiem dezbaterea pentru că mai avem un subiect pe ordinea de zi și uh, termenul de depunere a amendamentelor pentru directivă uh, este mai târziu, deci vom reveni în orice caz. Arlene, nu am să vorbesc prea mult, după cum au spus colegii, trebuie să discut cu raportorii din umbră, să vedem cum găsim compromisuri și vreau să mulțumesc colegilor pentru comentariile foarte pozitive și să-i spun domnului Giegold că eu și domnul Canfin am avut inițiativa menționată, doamna Swinburne doar a venit cu o suplimentare, dar cred că e bine că o lăudați pe ea, dar nu uitați să vă lăudați și propriul grup. E o nouă formă de cooperare, spune domnul Gigol. În orice caz, este un progres, e foarte pozitiv. Ce voiam eu era nu să intru în detalii acum, pentru că mm, am înțeles care sunt preocupările, mai avem uh, treabă și pentru că nu avem timp și pentru că am depășit și pentru că eu trebuie să mă întâlnesc cu un grup de sudanezi care să discut uh, directiva privind transparența, nu vreau să îi las să aștepte pe cei care au venit din Sudan și din Uganda ca să vorbească cu mine, Uh, nu e cazul să discutăm acum o directivă a sancțiunilor penale, pentru că foarte recent am ajuns la un acord cu Comisia Libe, ceea ce va însemna că va trebui să uh, redeschidem termenul de depunere a amendamentelor, pentru că am ajuns la un acord conform căruia noi ne vom ocupa de articolul 2, definiții, și toate celelalte elemente vor fi partajate cu Comisia Libe. Într-adevăr, trebuie să avem o discuție separată și detaliată și nu doar de cinci, 7 minute pe niște chestiuni care merită, cred eu, mai multă atenție. Deci, Sharon, dacă îmi permiți, cred că ar fi bine să încheiem acum discuția. Mă voi întâlni cu raportorii din umbră, apoi vom face niște amendamente de compromis. Am să discut și cu domnul Ferber despre niște chestiuni ce țin de MIFID și voi reveni uh, atunci când vom vota și sper să adoptăm aceste propuneri cu o majoritate bună. Mulțumesc! Văd că raportorul de la LIBE dorește să ia cuvântul. Dar noi am propus să amânăm discutarea directivei. Vă dau cuvântul un minut, vă rog frumos. Thank you, dear chair. Mulțumesc, dragă doamnă președinte. Întrebarea mea e una foarte practică. Uh, eu aștept cu nerăbdare dezbaterea și de aici, și din comisie, însă ce mă interesează pe mine este dacă se redeschide termenul de depunere a amendamentelor, ne puteți spune care va fi noul termen? Pentru că am avut un termen foarte strâns la LIBE și am dorit și noi să avem mai mult timp. Da, da, tocmai ajungeam la acest subiect. Din câte văd, Uh, ne ocupăm de MIFID împreună cu regulamentul pentru că este absolut necesar, așadar calendarul pentru regulament este același, iar este calendarul pentru MIFID, ceea ce înseamnă că vom putea vota în iulie și la plenară în septembrie. Va trebui să transmitem un nou termen pentru amendamente, dar asta după ce vedem calendarul tuturor și Uh, stabilim o dată care să fie potrivită pentru nou, noua directivă privind abuzul de piață. Hai că mă sună un număr privat. What we will do. Um, so thank you for that and uh, thank you for everybody being so Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru înțelegere, în special celor în uh, care au vrut să mai cuvântul. Trecem acum la punctul 10, bugetul. Interpreții uh, ne-au uh, acordat 10 minute în plus pentru a discuta acest punct. Ashley, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc secretariatului și uh, staffului meu pentru că m-a ajutat la pregătirea acestui proiect de aviz. Următorul pas este să pregătim amendamentele. Din punct de vedere procedural, amendam, amendăm uh, poziția Consiliului pe proiectul uh, Comisiei. Ar trebui să avem uh, propunerea prin iulie, ceea ce ne lasă o săptămână pentru amendamente. Termenul limit este 24 iulie. Procedura bugetară din acest an vine la un moment în care guvernele naționale din întreaga Uniune Europeană se confruntă cu uh, decizii grele pentru a menține încrederea în piețe și pentru a-și echilibra bugetele. Nu trebuie să răspund eu deputaților că prăbușirea încrederii uh, uh, în piață a avut un efect dezastros asupra altor dobânzilor, a dus la costuri mai mari care au însemnat uh, creșteri ale impozitelor sau reducerea ale cheltuielilor publice, lucru care afectează negativ cetățenii. În urmă cu 2 ani, um, am, obligațiunile spaniole aveau sub 4%, acum sunt peste nu aș folosi cuvântul solidaritate, dar solidaritate este exact ceea ce ne trebuie în negocierea bugetului. Parlamentul trebuie să aleagă să fie solidar cu contribuabilii. Ar trebui ca Consiliul să fie nu oponenții noștri, ci partenerii noștri. Când statele membre reduc uh, cheltuielile necesare, trebuie să facem și noi la fel. Dacă statele membre prioritizează cheltuirea, cheltuirea de fonduri pe politici care asigură creșterea, trebuie să facem și noi acest lucru. Unii au spus că bugetul european este de doar 140 de milioane de euro, adică 1% din uh, PIB-ul UE. Mulți au spus că reducerea bugetului european nu va duce la, um, criz, la rezolvarea crizei și nu va ajuta nici statele membre. Și au dreptate, dar nici o 7% creștere, o creștere de 7% la, la buget nu va transforma economia europeană. Ceea ce face o astfel de propunere, în schimb, este să transforme Comisia și uh, Consiliul în uh, niște personaje ridicole în ochii cetățenilor noștri. De ce, mă întreabă alegătorii uh, mei, uh, predicăm uh, austeritate și uh, disciplina fiscală acasă, dar comisia nu este supusă acelor, acelorlași reguli, este scutită. De aceea avizul meu face apel la un um, buget echilibrat. Avem o uh, competență limitată, dar trebuie să reușim să facem reducerile care să justifice creșterile bugetare aduse linilor importante, bugetare importante, precum ISIS. Cred că trebuie să pregătim un raport care să um, um, facă apel la o înghețare a linilor bugetare Econ. Omnibus 2 și pe um, CRA 3 um, am um, 2 am făcut câteva amendamente. ISIS trebuie să îndeplinească sarcini suplimentare, de aceea trebuie să prioritizăm ISIS. De fiecare dată când ISIS sau alte agenții europene primesc sarcini suplimentare, noi, ca legislatori, trebuie să um, ne gândim și la fondurile implicate acelor sarcini. Dacă vrem să fim responsabili, trebuie să ne gândim și la uh, consecințele financiare ale propunerilor pe care le facem. ISIS trebuie să fie independent și uh, obiectiv, iar modelul actual de finanțare nu funcționează, în opinia mea. Dege Marc și Dege Bage trebuie să joace amândouă un rol uh, în uh, procesul de finanțare. Nu cred că acesta uh, este un model corect. Trebuie să implicăm industria în finanțarea acestei um, acestui organism și astfel ușurăm și povara care apasă pe umerii contribuabililor. Până când facem modificările, însă va trebui să ne scurtăm cu, cu modelul de finanțare existent. Eu propun ca ISIS să beneficieze de um, fonduri suplimentare și să facem reduceri de la următoarele linii. 01, 02, 04. E vorba de comunicările uh, privind uh, Uniunea Economică și Monetară, inclusiv uh, euro. Comisia a propus 5 milioane de euro, euro pentru anul viitor, deși anul trecut plățile au ajuns doar la 4 milioane de euro. 010302 e vorba de asistența financiară, plățile s-au adus la 17 79 uh, de milioane în 2012. Acum Comisia a prevăzut 100 de milioane pentru anul viitor. 1401 um, politică vamală putem face reducere aici pentru că în multe domenii de uh, politici fiscale uh, statele membre și-au folosit dreptul de veto. Sunt uh, în favoarea uh, doresc ca membrii să ne spună uh, ce, crede că ar trebu- ca, ce cred că ar trebui să fie prioritățile noastre. Dar atâta timp cât vin și cu o propunere de reducere în alte parte. Eu am propus o înghețare a bugetului ECON, Uh, și vă asigur că uh, chiar în aceste condiții putem crește finanțarea uh, chestiunilor prioritoare. Aștept cu mult interes să lucrăm împreună și cu raportorii din de alte grupuri. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, Jean-Paul. Venise, dar a plecat. Ole, tu ai venit din partea S și de ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doresc să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz ați uh, vorbit despre priorități și ați avut uh, mare dreptate. Din perspectiva Econ, e important să asigurăm finanțarea autorităților europene de supraveghere. Cred că suntem la un punct de răscruce. Autoritățile vorbesc despre creșterea bugetului cu până la 14% pentru a-și face datoria cum trebuie, pentru a-și putea îndeplini sarcinile. Uh, eu cred că această, această estimare este una foarte serioasă, dar uh, le vom uh, da niște sarcini foarte dificile. E dificil să-și mențină calitatea serviciilor uh, fără resurse necesare. În ciuda faptului că Comisia propune o creștere minimă de, pentru Agenția Bancară Europeană, Autoritatea Bancară Europeană, și vor să facă reduceri pentru ESMA și EIOPA. Ehm, nu cred că aceasta este ehm, abordarea corectă. Ehm, raționamentul Comisiei nu are logică. Cred că reducerea finanțării ar face autoritățile de supraveghere mai puțin eficiente. Trebuie să reînființăm uh, ordinea pe piețele financiare și pentru asta avem nevoie de supraveghere mai fermă, nu mai slabă. S-a vorbit despre adoptarea unui model de finanțare în care actorii de pe piața financiară să contribuie la finanțarea autorităților. În anumite state membre acest lucru funcționează foarte bine. Cred că acest lucru poate funcționa și la nivel european. Raportorii au dreptate când sta, are, raportorul are dreptate când stabilește prioritățile, dar în ceea ce privește anumite chestiuni individuale pe care le-a spus specifice, am câteva semne de întrebare. E adevărat, trebuie să fim foarte stricți în privința bugetului, dar dacă vorbim despre înghețarea bugetului, cred că mergem prea departe. E vorba de um, găsirea de resurse adecvate pentru fiecare activitate, dar nu cred că trebuie să spunem de la bun început că trebuie să existe un plafon uh, stabilit în prealabil, pentru că acest lucru poate aduce prejudicii uh, activităților, activităților. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre modul în care Comisia gestionează uh, problema guvernanței economice. La DG ECFIN există, ECFIN există suficiente resurse, sper, pentru a uh, asigura supravegherea necesară a bugetelor naționale. Pachetul de două măsuri uh, va, fi, uh, va intra în vigoare până în toamnă și Uniunea Europeană va avea tot mai multe uh, unelte la dispoziție pentru a face față sistemul, pentru a gestiona sistemul, dar avem și resursele necesare. Comisia trebuie să analizeze problema resurselor administrative și noi trebuie să ne punem uh, aceleași întrebări, cum vom face uh, față din punct de vedere al resurselor. Trecem de la un program pe termen lung la altul. Trebuie să găsim un model de uh, finanțare corect. În Europa, statisticile sunt tot mai importante pentru dezvoltarea durabilă. în privința solidarității cu uh, contribuabilii, pentru a asigura această solidaritate trebuie să ne asigurăm că autoritățile își fac uh, treaba cum trebuie. Dar nu cred că este cazul. Aștept cu mult interes dezbaterea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Carl Hegland, raportul din umbră din partea ALDE, a devenit ministru așa că eu vă uh, în locul dânsului. Eu nu mă pricep uh, prea mult la buget, trebuie să recunosc, dar salut uh, ceea ce ai spus. Cu toții dorim să prioritizăm ISIS. Te felicit pentru că ai identificat și domeniile în care putem reduce finanțarea, găsind resurse pentru ISIS. Autoritatea Bancară Europeană a primit uh, mai multe uh, fonduri pentru că uh, va avea sarcini suplimentare legate de cerințele de capital. EIOPA va primi mai, multe, mai multe finanțare din partea industriei, de la agențiile de credit mai precis. Atunci când am discutat cu Uh, Autoritatea Bancară Europeană și cu ESMA, am constatat că um, ei nu o duc foarte rău um, cu banii, de fapt. Uh, e foarte complicat uh, uh, metoda de calcul a costurilor cu personalul. Uh, dar adesea la, la EIOPA se pare că calculul a fost făcut greșit, um, că s-a subestimat de fapt suma. Bugetul pentru salarii este 70, 78, 7890 pentru anul 2012. Nu prea are sens această cifră, dar uh, tu de fapt ai identificat că Există vreo 21 de milioane uh, în plus la asistența microfinanciară. Probabil că din aceste fonduri, uh, din acest excedent, putem uh, aloca o parte și pentru EIOPA. Îmi dau seama că și DG ECFIN este sub foarte multă presiune din cauza volumului de muncă foarte mare din această perioadă. Putem să ne gândim la o linie bugetară generalizată pentru toate agențiile la nivelul Comisiei uh, pentru bugete. Noi am uh, semnat deja acest lucru. instituțiile financiare vor, uh, ISIS-urile vor continua să crească, ele vor avea, vor primi sarcini suplimentare și de asemenea DG ECFIN uh, va, a primit uh, foarte multe sarcini suplimentare, având în vedere uh, introducerea semestrului european. Cam așa stau lucrurile. Sven, ai cuvântul încă o dată. Mulțumesc. Până acum, discuțiile privind bugetul în cadrul ECON s-au bazat pe chestiunile de bază, esențiale, pe care trebuie să le abordăm. Desigur, putem avea și dezbateri filozofice legate de uh, dimensiunile bugetului european. Mai bine ne-am ocupat, am discutat cu uh, despre mediile naționale decât să discutăm despre cel european. Nu, nu ne revine o uh, parte foarte mare a bugetului. Știm că uh, problemele cu bugetul sunt legate mai mult de agricultură, de fondurile structurale. Putem avea o opinie motivată din perspectiva Econ, dar trebuie să discutăm și aceste probleme și implicațiile lor economice. De asemenea, trebuie să discutăm uh, faptul că moneda are nevoie de stabilizatori automați și că trebuie să, ar trebui să existe în bugetul european și uh, acești stabilizatori. El, bugetul european însă este prea mic și nici nu-și face rolul mult eficient. Trebuie să avem o discuție cu argumente din perspectivă macroeconomică și după aceea putem avea o altă discuție informată. Sper că atunci când vom ajunge la un consens, vom putea să revenim asupra problemelor fundamentale cu care ne confruntăm și vom evita alte discuții ideologice, precum cele pe care le-am avut în Comisia CRIS uh, cu privire la votul din plenară. Putem avea um, astfel de discuții în continuare. Eu sunt un pic uh, depășit de, foarte, de multa muncă administrativă pe care trebuie să, legislativă pe care trebuie să o fac dar sper să ajungem uh, în curând și la o variantă mai pură, mai curată a raportului. În legătură cu uh, un subiect punctual, Mă bucur că am căzut cu toții de acord că ESA au nevoie de mai multe fonduri Într-adevăr, ESA, uh, autoritățile europene de supraveghere, nu au cerut uh, o creștere uh, prea mare a bugetului lor, având în vedere sarcinile multe care le-au revenit, noile sarcini care le-au revenit. Reducerile de la bugetul ESMA și EIOPA um, este față de bugetele din 2013 și um, acest lucru uh, m-a surprins, uh, m-a surprins reacția aceasta din partea comisiei. Eu mă așteptam ca comisia să coopereze. Există o problemă de bază în uh, modelul de finanțare al, al ESA. Cred că ar, uh, am avea motive pentru a propune o um, linie bugetară independentă în legătură cu sursele de finanțare independente. Agențiile de rating, într-adevăr, au uh, anumite comisioane, anumite taxe pe care trebuie să le plătească. Trebuie să fim atenți când discutăm această problemă de la un stat membru la altul, pentru că aceste agenții uh, care, dacă ar fi implicate în finanțarea ESA, ele ar uh, dori probabil uh, să joace un rol și în deciziile pe care le iau aceste organisme de supraveghere. Uh, nu știu cât este de bine să um, se implice in, industria. În Germania avem o experiență neplăcută cu. Uh, a existat o experiență neplăcută cu implicarea industriei în uh, ai, rolul autorităților de supraveghere. Pentru acest an, uh, Parlamentul spunea că dorește să consolideze cooperarea internațională. Acest lucru nu se reflectă în buget, în propunerea Comisiei, noi ar trebui să insistăm asupra lui. Există, se controlează ideea că Uniunea Europeană se poate dezvolta și uh, fără anumite state membre. Nu cred că acest lucru este uh, bun și de aceea trebuie să fim uh, să avem o abordare consecventă la nivelul mai avem două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt suficiente cele două uh, minute pe care mi le acordați. Munca raportorului a fost una excelentă. Criza financiară cu care se confruntă Uniunea Europeană, iată, continuă. Acum Parlamentul European și comisiile Parlamentului European trebuie să arate clar că munca parlamentară este demarată pornindu-se de la situația de criză cu care ne confruntăm. Deci trebuie să arătăm că nu ne-am distanțat de realitatea cotidiană a cetățenilor europeni. Pentru că doar astfel putem să păstrăm autoritatea morală cu care ne lăudăm. Dacă cerem doar mai mulți bani, atunci vă dați seama, reputația noastră va avea de suferit. Oricum, n-am putea obține banii pe care ni-am doriți ni-am dorit. Sunt uh, de acord cu cele spuse de raportor și anume că uh, o serie de credite ar trebui să fie înghețate. De asemenea, sunt de părere că dacă se adaugă bani într-o parte, ei trebuie să fie găsiți în altă parte. Vă mulțumesc foarte mult, spune doamnă președinte, mulțumim și interpreților. Urmează Ashley Fox, care va continua în engleză. The temptation to try out my elementary German, Madam Chairman. <laughs> um,